Okay, guten Morgen. Ich brauche ein Fernglas, um Sie. Bună dimineața tuturor. Uh, trebuie să mă uit uh, cu mare atenție. Mi-a trebuit un binoclu, cred, ca să vă văd mai bine pe toți. Sau poate chiar un telescop. Bună dimineața tuturor! Haideți să Începem reuniunea noastră de astăzi cu adoptarea ordinii de zi și aici avem o problemă. Raportul Alfonso cu privire la limbile puse în pericol, uh, punctul 11 de pe ordinea noastră de zi, ne-am hotărât să îl uh, amânăm pentru că avem uh, un număr foarte mare de amendamente. Sunteți de acord cu această modificare a ordinii de zi? Dacă da, atunci punctul 11 se amână pentru următoarea reuniune. La punctul 2 avem aprobarea procesului verbal din 22-23 aprilie. Îl aveți în documente și dacă aveți vreo dorință, vreo modificare, vă rog să vă anunțați intenția astfel încât să putem modifica procesul verbal. Astăzi nu există traducere în estonă, lituaniană, letonă, malteză și suedeză. și vreau să vă informez că au avut loc trialoguri pe dosarele legislative, unul dintre ele fiind educația, programul de educație, tineret și formare și sport. Am avut două reuniuni în trialog, pe 23 aprilie și pe 14 mai. În aceste negocieri am reușit să apropiem foarte mult pozițiile și pe capitolul uh, cultură, tineret și sport suntem aproape de acord. Consiliul ne-a promis uh, să menținem numele tuturor programelor. Avem un buget propriu pentru tineret, ceea ce era foarte important pentru noi, deci am obținut ambele obiective și de dragul Consiliului și, și pentru că până la urmă și ei au fost uh, mai flexibili, Am uh, discutat uh, și am formulat uh, obiectivele în așa fel încât toate programele Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig, Tineret și Sport au fost domenii unde am reușit să ajungem la un acord. Am mai avut problema numelui, numele programului și o a doua problemă, faptul că Creditele master uh, sunt văzute foarte restrictiv de către Consiliu. Vreau doar să folosească 2% din buget pentru aceste credite. În propunerea Comisiei nu se spunea explicit, dar din câte am calculat ar fi fost un procent de 5% prevăzut de Comisie pentru această parte a studiilor de master și a creditelor. Problema este că toată această istorie a masteratelor, tot acest program poate să funcționeze numai dacă obținem cel puțin 4%, pentru că 2% îngroapă tot proiectul, practic. Sunt de acord cu poziția Comisiei și mă interesează foarte mult să menținem această facilitate de împrumut și de aceea încercăm să obținem în discuțiile cu Consiliul o creștere a procentului, să ajungem măcar la 3,8% de la acest 2% de punctul de pornire. Justificarea Consiliului a fost că trebuie făcute economii, uh, Comisia, Agenția Executivă uh, au fost reduse cu 0,2% și uh, până la urmă s-au făcut uh, uh, de fapt niște ridicări, niște creșteri de fonduri la agențiile naționale. Așa se face de obicei, pe o parte face economii și pe cealaltă parte cheltuiești mai mulți bani. Uh, în orice caz, ar trebui să ajungem la o creștere a procentului de cel puțin 3,8%, după cum vă spuneam. În orice caz, în rest am reușit să obținem toate punctele pe care ni le doream și pe aceste două probleme, numele și facilitatea de împrumut, trebuie să vedem ce, ce vom putea face. În orice caz, în președinția actuală nu, vor mai, nu vom mai putea face mare lucru. Știm că Deocamdată nu știm cum va arăta bugetul, deci trebuie să așteptăm până când Comisia pentru Bugete va încheia negocierile. Și mai avem o mare problemă, și anume actele delegate și actele de punere în aplicare. Dar nu e o problemă doar a comisiei noastre, e o problemă orizontală. Deci eu nu pot să o soluționez chiar dacă aș vrea. Asta ar însemna să ies în afara regulamentului de procedură al Parlamentului. Eu cred că în septembrie doar vom putea să votăm. Dar până atunci și conținutul va fi clarificat. Apoi, Creative Europe. Am avut cel de-al doilea trialog informal pe 25 martie și am acceptat un text de compromis. Nu avem probleme mari în acest uh, dosar și următorul trialog va fi pe 30 mai. Celelalte chestiuni nesoluționate țin tot de buget, și um, trebuie să vedem cum vom încheia acest uh, dosar. Astăzi votăm dosarul de cultură, tot o chestiune care se uh, negociază în codecizie, dar cred că va merge repede acest dosar și în septembrie putem să îl votăm. Și poate chiar reușim să încheiem acest dosar înainte de vară. Problema cetățeniei Deocamdată stă pe loc. Bineînțeles și aici problema sunt banii. Și am atras atenția faptului, asupra faptului că după calculele comisiei, oricum s-au făcut niște reduceri de undeva 5% și baza pentru negocieri uh, din buget ar uh, fi undeva redusă la, undeva la 23% față de uh, fondurile de anul trecut. Ceea ce este incredibil, pentru că oricum erau fonduri foarte puține și acum să le mai reducem cu 23%, mi se pare inacceptabil. Deci am trimis o scrisoare în numele dumneavoastră, domnului Băghe și domnului Lamasur, tuturor celor care lucrează la acest dosar și i-am rugat să fie atenți pentru că e ridicolă situația. Deci dacă această cifră apare undeva, uh, s-a dus totul. Bun, deci asta ar fi informațiile, pozitive și negative. Și pot să vă spun că nu avem cafea, pentru că uh, este grevă. Și haideți să vă explic ceva atunci când noi ne întâlnim în această sală, avem dreptul să primim cafea. Câte locuri sunt în această uh, sală? 450 de locuri. Deci se calculează cafea pentru 450 de locuri și se plătește cafea pentru toate aceste locuri, cu toate că noi nu bem atât de multă cafea, dar ea trebuie plătită. Și vreau să vă spun, deci 850 de euro pentru fiecare ședință. Deci știu unde putem să facem economii. Cafeaua de aici oricum nu-i bună. A fost uh, cancelarul Helmut Kohl aici odată și mi-a spus dacă îmi mai dați o astfel de cafea data viitoare, eu nu mai vin aici. Și în Bundestagul uh, uh, german nu se uh, dă cafea, dar e foarte bine să existe apă, e, e sănătoasă, dar cafeaua în primul rând nu e sănătoasă, în al doilea rând nu are gust bun și în al treilea rând e scumpă. Deci am să scriu secretarului general și tocmai uh, astăzi nu primim cafea, nu vom muri fără ea și deci cu această ocazie m-am informat cât costă cafeaua și deci vreau să-i scriu secretarului general și să suspend acest serviciu. Puteți să vă supărați pe mine sau nu, dar eu cred că aici chiar avem șansa să economisim, pentru că dacă la fiecare ședință dăm 850 de euro numai ca să bem unii dintre noi niște cafea care nici măcar nu e bună, Mulțumesc, mulțumesc, domnule Migalski, așa sunt polonezii, ceilalți văd că se uită urât la mine, dar cafeaua asta nu, nu merită susținerea noastră pentru că nici măcar nu-i bună. Bun, trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi promovarea industriilor culturale și creative din Uniunea Europeană ca sursă de creștere economică și locuri de muncă. Maritere Sanchez-Schmidt, aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În loc de a avea sticluțe din astea mici de apă, ar trebui să fie niște carafe de apă și în felul ăsta mai face și economia la plastice. Stimați colegi, Mă bucur că pot să vă vorbesc astăzi despre sectoarele creatoare și culturale. Am avut un mic dejun cu alianța acestor uh, industrii din Europa. Sunt elemente încurajatoare. Vorbim astăzi despre promovarea acestor sectoare pentru creștere și ocuparea forței de muncă este una din principalele preocupări în Europa. Vreau să vă reamintesc că în septembrie anul trecut Comisia Europeană a, a publicat o comunicare pentru a promova aceste sectoare pe care le voi numi pe scurt SCC. Ca membru al acestei comisii, Cultură și Educație, Mă ocup de acest uh, raport, ceea ce mă onorează, pentru că este foarte important pentru politica europeană de azi. Sunt convinsă de potențialul economic al acestor sectoare, de capacitatea lor de a crea locuri de muncă în Europa, ceea ce este mult mai important în acest moment de criză pe care îl trecem. Aspectele culturale au fost un element far al politicii noastre, cum arată existența uh, excepției culturale și votul Parlamentului de joia trecută din plenară atunci când s-a votat mandatul de negociere cu Statele Unite, ceea ce arată că dorim foarte mult să protejăm diversitatea culturală. Am votat cu două treimi în favoarea acestei uh, excepții culturale din acord ele contribuie la creșterea puternică a Europei pentru că reprezintă 4,5% din PIB și e vorba de 8 milioane de persoane care lucrează în aceste sectoare. Avem nevoie de cifre reale pentru că să auzim cifre diferite în diverse momente. Marie Tare spune vorbitoarea. Vorbește engleză, dacă vorbeți, vorbiți engleză, vă rog să luați loc. Vorbitoarea președinta se adresează celor care au intrat în sală. Mulțumesc! sectoarele acestea produc conținut creator bazându-se pe procedee inovatoare și dinamice la granița dintre artă și tehnologie. Să nu uităm că domeniul cultural a, permite ca Europa să uh, fie prezentă pe scena internațională și oferă perspective reale profesionale. Viitorul Europei se bazează pe tineret și sunteți convinși, iar crearea de locuri de muncă prin dezvoltarea acestor sectoare mi se pare o soluție potrivită și atractivă pentru ca tinerii să revină pe piața muncii aceste sectoare trebuie să-și întărească cooperarea cu alte sectoare economice, cum ar fi turismul și sectoarele de comunicare. Și trebuie de asemenea să facă față noilor provocări, cum ar fi trecerea la lumea digitală. Parlamentul European, sunt absolut convinsă, are un rol real în uh, crearea unui cadru de reglementare foarte bun și în același timp în aproximarea și apropierea legislațiilor naționale. Dacă ne gândim la Erasmus pentru toți, Orizont 2020, Europa Creatoare, uh, raportul acesta încurajează Parlamentul să ia măsuri concrete și să îmbunătățească accesul la finanțare, lărgirea pieței, sporirea anvergurii internaționale și transectoriale. Sunt chestiuni care mi se par foarte interesante. În primul rând trebuie să avem statistici recente și fiabile, apoi să sensibilizăm să-i sensibilizăm pe europeni și pe tineri la aceste sectoare, să susținem sectoarele creatoare și ale culturii prin finanțarea corectă aceste sectoare să poată să intre în lumea digitală și apoi să se dezvolte în diversele teritorii europene. Să începem cu statisticile. Spuneam că datele care ne-au fost prezentate la micul dejun variază uh, apropo de elementele care sunt avute în vedere. Comisia ar trebui să analizeze fiecare sector și subsector în parte în ceea ce privește de crearea de locuri de muncă directe și indirecte în sectoarele creatoare și culturale. Trebuie de asemenea să investigheze valoarea economică și importanța lor în PIB-ul statelor membre. Dacă am avea date recente și fiabile, am putea să creăm instrumentele europene potrivite care să răspundă foarte precis și adaptat la nevoile acestui sector. Apoi, activitatea comisiei ar trebui să se refere și la perspectiva acestor sectoare pe termen lung pentru a le alinia la strategia Europa 2020 Invit Comisia să creeze o linie politică structurală și să prezinte soluții concrete care să fie agreate de actorii din aceste sectoare. Această politică nu se poate face printr-o, fără o comunicare pentru a promova rolul acestor sectoare culturale și creatoare. Trebuie să accentueze puterea lor de a crea locuri de muncă ca să devină interesante pentru investitori tinerii trebuie să se fie sensibilizați la aceste Uh, sectoare. Educația artistică și creatoare contribuie la egalitatea de șansă și mi se pare absolut necesar să promovăm ca faptul ca statele membre să creeze locuri de muncă în aceste sectoare. Și apoi, trebuie să ne gândim la întărirea legăturilor între întreprinderile din aceste sectoare și cele formatoare pentru a avea o legătură între oferta de formare profesională și oferta de locuri de muncă, astfel încât lucrurile să fie făcute cu profesionalism. Vă atrag atenția asupra ideii de a permite, de a întări accesul la cultură și la educație de la vârste fragede pe tot parcursul vieții și susțin activitatea Comisiei în acest sens. În al treilea rând, finanțarea potrivită Președinta se referă mai devreme la costurile prevăzute în bugetul nostru și cred că ar trebui să ne mobilizăm și să apărăm acest buget cu multă forță pentru că au o importanță enormă pentru dezvoltarea economică și pentru dezvoltarea de locuri de muncă. Finanțarea este importantă și trebuie realmente să susținem surse mixte, diversificate, adaptate și de asemenea să există un cadru de reglementare și un cadru fiscal favorabil și atractiv. Reducerea TVA-ului pe bunurile culturale ar fi un exemplu important de citat de asemenea, trebuie să punem accentul pe perspectivele oferite de fondurile structurale. Invit deci Comisia și statele membre să faciliteze și să favorizeze accesul la aceste finanțe. În al patrulea rând, să permitem sectoarelor creatoare și culturale să intre în lumea digitală. Este un subiect pe care, uh, despre care am vorbit foarte des. În ultimii ani, aceste sectoare au uh, trecut printr-o dezvoltare datorată trecerii la lumea digitală apar foarte multe șanse comerciale, dar și foarte multe provocări pentru a putea face competi- față competitivității din acest sector. Un sistem modern, echilibrat de protecția drepturilor de proprietate intelectuală ar permite și o remunerare corectă și ar permite și consumatorilor să aibă acces variat și larg la conținutul cultural. Accesul acestor sectoare pe scena internațională este de asemenea o provocare pe care căreia trebuie să-i facem față. Potențialul talentelor noastre creatoare trebuie să permită competitivitatea întreprinderilor europene la nivel internațional. Și apoi, cum să antrenăm dezvoltarea în aceste sectoare la nivelul teritoriilor. Vreau să subliniez că susținerea și promovarea acestor sectoare trebuie să se facă și la nivel local și regional și insist asupra importanței politicilor teritoriale pentru ca aceste sectoare să fie o pârghie pentru dezvoltarea și creșterea economiilor noastre. În concluzie, sectoarele acestea uh, a, sunt dinamice și sunt, arată dinamismul diversității culturale europene. Accesul la cultură pentru toți și revenirea a, um, accesului prin creșterea de locuri de muncă. Depinde foarte mult de energiile folosite, de un cadru de reglementare adaptat și de fondurile care vor fi alocate acestor a, uh, proiecte și da, depinde de asemenea și de colaborarea între statele membre. Vă mulțumesc tuturor și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră și să ascult sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc. Merci, Marie-Thérèse. Mulțumesc, Marie-Thérèse. Îi dau cuvântul acum lui Piotr Boris. Dziękuję bardzo. To jest, to jest bardzo ważny raport. Uważam, że on jest... Vă mulțumesc foarte mult. Este un raport foarte important și mai ales în acest moment când se iau hotărâri în legătură cu bugetul. Statele membre pregătesc acum, uh, se pregătesc pentru noua perspectivă financiară și este foarte important să subliniem în acest raport cât de importantă cât de important este acest sector creator pentru economie, pentru creștere, pentru crearea de locuri de muncă. Vreau să vă atrag atenția asupra câtorva elemente. În primul rând, concentrarea fondurilor europene care pot să susțină acest sector asupra unor investiții corecte. În al doilea rând, Horizont 2020 este un program uh, prevăzut pentru inovare, pentru ar putea să fie inovații și în acest sector creator. Noile soluții tehnologice pot fi puse în aplicare și în sectorul creator. Suntem în epoca digitală și suntem în urma Statelor Unite pentru că nu reușim să adaptăm, să ne adaptăm la modificările tehnologice. Statele Unite sunt mult mai avansate din acest punct de vedere, inclusiv în domeniul creator pe lângă alte chestiuni, cum ar fi simplificarea sistemului fiscal. Cred că inovarea ar putea să fie susținută și în sectorul creator. De asemenea, doresc să menționez cât de important este Fondul Social European Fondul acesta include resurse financiare pentru reformarea profesională în diverse sectoare, iar industria creatoare, domeniul creator, intră foarte bine, uh, se încadrează foarte bine aici. Cei din acest domeniu, din domeniul culturii, trebuie să fie bine pregătiți, trebuie să fie pregătiți să se adapteze la cerințele epocii digitale și să facă față cerințelor pieței. Fondurile structurale reprezintă un alt subiect donațiile, bursele pentru uh, întreprinzători, finanțarea pentru a crea noi firme, pentru tinerii care doresc să-și investească timpul și resursele financiare în acest domeniu, în sectorul cultural. Deci, burse, împrumuturi ar fi foarte importante. Și în cele din urmă, Vreau să menționez și cinematografia europeană, pe care o cunosc foarte bine. Situația actuală este foarte dificilă. Pe de o parte, 70 până la 80% dintre cinematografele europene sunt digitale, dar există cam 20% dintre cinematografe care au nevoie de susținere în următorii ani. Altfel, vor fi închise. și apoi se pune problema și cinematografelor, cinematografelor din orașele mici, cinematografele din zone necomerciale. Este acum momentul și cred că este și ultimul moment în care mai putem investi ceva fonduri în acest domeniu pentru a digitaliza toate cinematografele din Europa Vorbim de accesul pentru milioane de europeni uh, care prin cinematografie au acces la cultură. Aș vrea, Marie, uh, să prezint niște amendamente și să subliniem că este important să realizăm pe deplin digitalizarea cinematografelor din Europa și mai ales cinematografele care au probleme financiare și care ar putea fi închise în următorii unu sau doi ani. Este ceva important de menționat în raport. Trebuie să menționăm acest lucru și să adresăm această problemă Consiliului. Mulțumesc foarte mult! Petra, mai... Mulțumesc, Petra Camerevert. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Marie Terez. Cred că documentul tău este unul bun, care pune degetul pe rănile cele mai importante și arată exact care sunt problemele în uh, domeniul sectorului culturale și creative și care trebuie soluționate. Vreau să subliniez două aspecte. Unul pe care l-am enunțat și Piotr, și anume susținerea din fondurile structurale. Am uh, reușit uh, în acest domeniu al sectorului culturale și creative în uh, discuțiile din uh, uh, comisie um, să accentuăm deci, aceste domeniu și trebuie să fim atenți ca în negocierile viitoare tocmai sectoarele culturale și creative să nu fie cele care să piardă fonduri în întreaga dezbatere privind cadrul financiar multianual, pentru că acest domeniu este cel care de obicei e în pericol să piardă bani și să fie exclus din fondurile structurale. Trebuie să accentuăm faptul că uh, acest domeniu trebuie să fie finanțat în continuare. În Hamburg, de exemplu, 8% din toate persoanele active sunt tocmai uh, active în domeniul uh, cultural și creativ. Deci există un mare potențial de locuri de muncă, un mare potențial economic în aceste sectoare. Un sector care poate să țină pasul cu marea producție industrială. Un al doilea domeniu unde sunt regret foarte mult faptul că, de fapt, Comisia nu spune nimic și care mi se pare foarte important, este situația socială a tuturor uh, artiștilor și a persoanelor care lucrează în domeniul creativ. Pentru că e o perioadă în care Um, există raporturi de muncă foarte nesigure, um, contracte de muncă pe durată determinată sau persoane care lucrează pe cont propriu într-o situație mai mult sau mai puțin precară și um, foarte multe persoane care lucrează independent uh, nu au întotdeauna posibilitatea de a participa la sistemele de protecție socială, de a fi protejate, acoperite. Și Trebuie să discutăm despre aceste aspecte atunci când vorbim despre dezvoltarea sectoarelor culturale și creative în Uniunea Europeană, pentru că foarte mulți artiști, în primul rând, trebuie să își ducă traiul cu destul de puțin bani și, în al doilea rând, um, sunt uh, într-o situație de nesiguranță pentru că uneori, dacă rămân fără un loc de muncă, dacă rămân fără muncă, practic, sau um, dacă uh, au un accident, nu sunt uh, acoperiți de sistemele uh, tradiționale de asigurări sociale. Și deci trebuie să cerem statelor membre și comisiei să ia inițiative în acest sens și să se asigure că și persoanele care lucrează în aceste domenii primesc o protecție socială adecvată, astfel încât să nu ajungă în situații dificile dacă uh, modelul de afaceri se dovedește că nu e viabil sau uh, se modifică lucrurile pe piață. Deci dimensiunea socială a acestor persoane foarte numeroase care sunt, lucrează în acest domeniu este un aspect care trebuie discutat. Mulțumesc, domnul Migalski. Mulțumesc. Doamnă președinte. Emma Clark este raportor din umbră în numele ECR-ului și îi prezint opinia dânsei pentru ECR. Câteva cuvinte așadar. Aceste sectoare sunt deosebit de importante pentru economia europeană. De aceea, partidul nostru salută strategiile de dezvoltare puse la punct de Comisia Europeană pentru aceste sectoare. Suntem de acord cu doamna raportor în ceea ce privește digitalizarea, globalizarea și accesul pe piețele internaționale. De asemenea, putem să sprijinim uh, tot ce înseamnă proprietatea intelectuală, drepturile aferente, o condiție sine qua non pentru garantarea competitivității în acest sector. Suntem de acord cu domnul raportor de asemenea atunci când ea pune accentul pe partea regională a dezvoltării acestor sectoare. Tot așa, deosebit de importante aceste aspecte regionale, locale, pentru stimularea politicii culturale. Suntem de acord deci cu doamna uh, uh raportor pe aceste subiecte. Pe de altă parte, mai puțin optimiști suntem când vine vorba de rolul IMM-urilor în acest sector. Trebuie să punem mai mult accentul pe aceste IMM-uri. Să nu uităm că întreprinderile mici și mijlocii constituie o mare parte din operatorii economici în acest sector. Ei joacă un rol deosebit de important, deci trebuie să subliniem uh, rolul lor cât mai mult posibil. Să sprijinim IMM-urile așadar, iar asta trebuie să fie chiar una dintre condițiile esențiale pentru dezvoltarea Europei creatoare. Deci, așa, un punct critic în acest raport. Mulțumesc, deci, doamnei raportor, și mă opresc aici. Santiago? Santiago? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și lui Marita Răz, bineînțeles. A explicat foarte bine care sunt provocările principale cu care ne confruntăm în lumea culturii, a creației. Mi-ar plăcea, în orice caz, să spun ceva care apare în toate temele care, pe care le discutăm la această comisie, unde avem oricum prea puține competențe. Majoritatea competențelor în domeniul culturii sunt ale statelor membre, iar în unele state în regiunile autonome, cum ar fi la noi. Și de aceea comisia noastră nu poate să facă mare lucru. Sigur, sunt binevenite inițiativele de până acum și cred că o problemă importantă este finanțarea în general. În momentul în care ne confruntăm cu o criză economică și când trebuie să se facă tăieri de la buget, primele bugete care se taie sunt cele de la cultură și cred că lucrul ăsta se întâmplă în toate țările și în toate regiunile care au competențe în domeniul culturii. Iată de ce cred că Trebuie să fim foarte serioși cu modul în care abordăm această temă. E nevoie de statistici, cum spunea și raportoarea, statistici fiabile, apropo de cât reprezintă cultura în pib țărilor europene. Și dacă ne gândim și la cele spuse de Petra, să știm câte lume lucrează în domeniul cultural, câte locuri de muncă sunt acolo. E foarte important pentru că uh, Diversele guverne, din păcate, nu prea sunt preocupate de cultură, sunt preocupate mai ales de economie, dar trebuie să arătăm că și cultura este o industrie importantă și puternică pentru domeniul economic. S-a vorbit despre fondurile structurale și mi se pare fundamental ele fac parte din putere competențele comisiei care le poate aloca culturii așa cum trebuie. Însă vreau să accentuez două teme. În primul rând, mecenatul cultural, care mi se pare în aceste momente prioritar, pentru a putea strânge fonduri pentru cultură, nu numai pentru cultură, dar și pentru sport, cercetare, educație și pentru multe alte aspecte. Și știu că e greu ca aceasta să devină o competența Comisiei, însă poate am putea să stabilim niște linii generale pentru a convinge statele membre de, spre importanța mecenatului. Apoi, statele membre trebuie să aibă o fiscalizare adecvată a temelor culturale. Cred că sunt două chestiuni care ne-ar putea ajuta foarte mult și care ar putea să, să aibă o contribuție importantă în lumea culturii. Sunt de acord cu cele spuse de colegul Migalski, uh, să insistăm asupra drepturilor de autor. Mi se pare o chestiune fundamentală să se recunoască proprietatea intelectuală pentru creatorii operelor respective și uh, importanța IMM-urilor de asemenea este importantă. Majoritatea celor din industria culturală sunt IMM-uri. Mulțumesc foarte mult! Dank, Thomas, bitte. Mulțumesc, doamna Thomas. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Sanchez Smith pentru munca dânsei, deosebit de interesantă. Și puteți să spunem că împărtășim trei obiective, sau mai bine zis, trei idei. În primul rând, faptul că nu înțelegem suficient uh, impactul economic al acestui sector, apoi faptul că acest sector nu este suficient exploatat și apoi, din punct de vedere economic, există, am observat, o legătură strânsă între acest sector cu alte sectoare economice și tehnologice, ceea ce înseamnă că el este unul pur și simplu strategic. Plecând de la acest diagnostic triplu, trebuie să găsim soluții pentru a structura pe plan european acest sector și aceste profesii, să facem așadar o listă a priorităților care, după părerea mea, trebuie să fie uh, analizate cu precădere. În primul rând, să facem să fie cunoscut potențialul economic superior al acestui sector economic, așadar, din punct de vedere economic și așa cum a spus colegul uh, meu înainte, pentru asta trebuie să știi mai bine acest sector, să știi mai bine cum funcționează, avem nevoie deci de date fiabile, în orice caz avem nevoie de baze de date sau chiar de un fel de observator care să se ocupe de această treabă. Apoi, când e vorba de creativitate și de cultură, vorbim despre producție și de uh, difuziune sau distribuire a conținutului, însă piețele naționale sunt marcate, bineînțeles, de limbile naționale respective. De multe ori asta împiedică o ieșire pe plan uh, internațional, împiedică globalizarea, mai ales în fața concurenței americane, așadar trebuie să întărim vizibilitatea. În sfârșit, uh, problema capitalului sau resurselor umane e absolut esențială, pentru că e vorba de uh, Um, întreprinderi care nu au foarte multe active reale și se bazează foarte mult pe talentul și pe capacitățile umane, creative. Apoi, educarea, formarea ocupă un rol important în modelul economic al acestor firme. Știm bine că meseriile, zicem, manuale, artistice, culturale, nu au o imagine prea bună. Și aici putem să spunem că ele au un potențial foarte mare, însă se bucură, să pot să zic așa, de o imagine foarte proastă. Mă gândesc la ce imagine transmitem noi copiilor noștri atunci când vin la noi și ne spun că vor să fie muzicieni sau graficieni. De multe ori nu ne bucurăm așa cum ar trebui, ne gândim că nu au un viitor aceste meserii. Iată, un potențial de valorificare mai amplă a acestei imagi a meseriei creative și, în sfârșit, legătura dintre acest sector și celelalte sectoare. Poate nu în toate țările europene, dar uh, în marea majoritate a acestora, formarea, trainingul uh, sunt arhaice. Nu sunt folosite noile tehnologii pentru aceste uh, formări. În sfârșit, al patrulea element, Având în vedere această nevoie de structurare a sectorului, nu trebuie să uităm aspectele sociale. De multe ori avem de face cu profesii marcate de oarecare precaritate și de o poziție socială inferioară și aici uh, trebuie să ne concentrăm în cadrul uh, dezbaterii generale pentru consolidarea cumva uh, siguranței locului de muncă în acest sector. În sfârșit, aș dori să vorbesc despre conceperea proiectului, finanțarea acestuia. E vorba aici de o problemă recurentă, și anume problema banilor, a finanțării. Sunt lucruri care au, sunt cunoscute, au fost spuse. Sectorul acesta e deficitar din punct de vedere al finanțării și asta din mai multe cauze. În primul rând, cunoașterea sectorului de către bănci și finanțatori. Băncile cunosc puțin acest sector, consideră că prezintă riscuri mari și așa mai departe, ceea ce înseamnă că nu vor da bani pentru activități care pot să fie chiar viabile din punct de vedere economic. Și apoi, aceste sectoare creatoare și culturale nu cunosc foarte bine cum pot să facă, de exemplu, să depună un dosar financiar ca să obțină finanțare. Iată, două aspecte care merită să fie reliefate și apoi aceste sectoare au o caracteristică aparte care împiedică o finanțare optimă și anume organizarea lor uh, departe de modelele corporatiste și iată, finanțarea de tip public-privat ar putea să contracareze aceste lucruri, deci un fel de garantare a creditelor pentru a da asigurări finanțatorilor. Uniunea Europeană trebuie și ea să dea mijloacele necesare, trebuie să ne gândim la partea de fiscalitate, pe aceste bunuri creative și culturale care nu sunt bunuri ca oricare altele. S-a spus de asemenea cât de importante sunt și drepturile de autor. Însă mai sunt și alte aspecte, după părerea noastră. Autoritățile publice au un rol important de jucat în acest sector, spre deosebire de alte sectoare și pot în primul rând să joace un rol de reglementare, de structurare, inclusiv ce privește partea fiscală. Apoi pot să contribuie la finanțare și să finanțeze acele bunuri numite de utilitate publică. În sfârșit, sectoarele creatoare, culturale nu pot să fie ghidate numai de piață, numai de rentabilitate, pentru că s-ar putea să existe proiecte care apoi să devină rentabile și chiar să poată să finanțeze la rândul lor alte inițiative culturale. Aici intervine rolul statului, care poate să cumva să potențeze acțiunea europeană în acest uh, domeniu. Acest sector, din pricina globalizării, schimburilor economice și din pricina noilor tehnologii, este confruntată cu mari, mari uh, provocări. Nu trebuie să pierdem acest tren. Uh, raportul nu uită acest lucru în sensul faptului că trebuie să facem față concurenței internaționale, inclusiv ce privește remunerarea echitabilă a creatorilor, în sfârșit, mulțumesc doamnei Schmidt pentru că acordă un loc deosebit uh, dezvoltării locale și regionale. Știm bine că uh, aspectul teritorial este important pentru prosperitatea sectorului și uh, cei prezenți pe teren au un rol aparte de jucat pentru promovarea acestor profesii, pentru găsirea de noi talente. Statisticile sunt grăitoare în acest sens. Pe plan local, creativitatea este deosebit de importantă și iată, chiar am putea să concepem o guvernanță locală a culturii care să spulbere granițele dintre uh, aspectele culturale regionale și naționale. Mulțumesc foarte mult! La parola la Comisie. Șchelela? Comisia. Mrs. Dorota Niger. Is she? Okay. Dorota Niger? Um, thank you very much. Um, and thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportoare pentru proiectul de raport pe care îl salutăm și ne bucurăm că o serie importantă de chestiuni menționate în comunicarea noastră au fost luate în considerare și s-a pus uh, foarte mult accentul pe dezvoltarea competențelor, pe accesul la finanțare și pe provocările globalizării digitale și accesul la piețe și dezvoltare regională. Aș vrea să încep cu o clarificare referitoare la orizontul și domeniul de aplicare al comunicării. Și cred că e o chestiune care ține de înțelegere și e important să fie bine înțeleasă. Comunicarea din septembrie 2012 schițează o strategie care are obiective pe termen scurt și pe termen lung. Ambițiile pe termen scurt sunt un set de acțiuni care trebuie puse în aplicare într-o manieră coordonată de mai multe servicii ale Comisiei. Și de la adoptarea comunicării, mai mult de 60 de acțiuni diferite pe 5 axe politice au fost puse în aplicare. Și uh, această coordonare va fi posibilă, suntem convinși, și în următoarea perspectivă financiară. Pe de altă parte, uh, avem și obiectivul uh, pe termen lung, obiectivul strategic, și anume de a plasa sectoarele culturale și creative în centrul strategiei Europa 2020. Și aici comunicarea solicită statelor membre să dezvolte strategii pe mai multe niveluri pentru a uh, impulsiona potențialul sectoarelor creative și culturale și uh, pentru a li se da atenție în planurile de dezvoltare naționale. Și Asta înseamnă pentru noi planificare strategică pentru sectoarele culturale și creative. În acest context, există o legătură foarte strânsă și pragmatică cu noua politică de coeziune și planificarea strategică pentru următoarele perspective financiare am uh, luat notă de cererea de a înființa un uh, forum al părților interesate. După cum știți, programul de lucru pentru cultură 2013-2014 pune dialogul cu părțile interesate uh, foarte sus pe ordinea de zi, împreună cu coordonarea deschisă. Sunt cele două instrumente pentru acțiune la nivel european în domeniul culturii. Platforma cu privire la potențialul sectorului cultural și creativ a fost creat în 2008. E un grup uh, unde există mai mult de 40 de organizații care reprezintă o paletă largă de sectoare culturale și creative care au formulat recomandări și vor continua să fie active. Însă, dialogul structurat cu părțile interesate și metoda deschisă de coordonare sunt în momentul acesta în curs de evaluare. Uh, în lumina acestei valori, Comisia s-ar putea să consolideze cooperarea cu uh, părții interesate, așa cum se propune în proiectul de raport. În ceea ce privește accesul la finanțare, um, vrem să vorbim despre accesul la finanțare și nu despre finanțare în sine pentru aceste sectoare. Comisia dorește să asigure complementaritatea mecanismelor de susținere financiară uh, Uh, cu aceste sectoare culturale și creative. Sunt două tipuri de instrumente. Pe de o parte, instrumentul de garantare, care a fost menționat astăzi, care ar facilita accesul la finanțarea privată, știind care sunt problemele pentru bunurile intangibile. Și, de asemenea, avem facilitarea de creditare uh, prevăzută în Creative Europe, dar și, pentru, și cea prevăzută în COSME pentru IMM-uri, pe care, pe care le-ați menționat deja de mai multe ori astăzi, și, de asemenea, facilitatea prevăzută în programul Orizont 2020. Apoi, vom avea granturi specifice pentru susținerea dimensiunii europene, a inovării și antreprenoriatului în sectoarele culturale și creative. Am luat notă de uh, mențiunea unor uh, instrumente mixte de finanțare în proiectul de raport. O idee foarte importantă. Susținerea sectorului culturale și creative nu ar trebui să fie văzută doar în lumina financiară. Sigur că rolul statelor membre și al Uniunii Europene este, în primul rând, de a crea condiții propice pentru sectoarele culturale și creative, dincolo de finanțare, ceea ce include un cadru de reglementare adecvat o chestiune foarte importantă care a fost menționată de mai multe ori azi și proiectul menționează un exemplu foarte bun în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Ați spus că e, se desfășoară acum o consultare a părților interesate, numită License for Europe, și așa cum se spune în comunicarea Comisiei, revizuirea cadrului juridic pentru drepturile de proprietate intelectuală va avea loc de asemenea. În ceea ce privește aspectele internaționale, vreau foarte pe scurt să vă atrag atenția asupra metodei deschise de coordinare. Există un grup pentru strategie de export în sectoarele culturale și creative. Un grup care pregătește un manual de bune practici, care preia exemple de bune practici din statele membre în acest domeniu și cred că este foarte important să vedem cum putem să învățăm unii de la alții și să putem rezista presiunilor venite din partea unor țări ca China, Corea de Sud sau India, care sunt uh, puternic orientate uh, către sectoarele culturale și creative. Și mai este un subiect foarte important pentru noi, fertilizarea transsectorial a diverselor domenii de politici publice și impactul uh, sectoarelor culturale și creative asupra altor domenii de uh, viață, din viața publică. Ne gândim aici uh, la efectele de contagiune ale culturii și creativității în alte domenii de politică. Doamna Sanchez-Schmidt a menționat uh, turismul și altele, dar cred că acest, lucru, acest uh, capitol ar putea fi uh, dezvoltat în raport pentru a arăta clar câte domenii ale vieții publice sunt influențate de industriile culturale și creative. Apoi, fondurile structurale, o pro altă problemă importantă. Acum este momentul să se discute aceste lucruri pentru că statele membre își pregătesc programele operaționale pentru fondurile structurale. Și avem profunda convingere că aceasta este abordarea potrivită, și anume să ne asigurăm că investițiile în cultură nu sunt excluse din programarea strategică. În acest context, salutăm proiectul de aviz prezentat la Comisia Regii pe acest subiect. Încă o dată mulțumesc uh, călduros raportoarei. Mulțumesc! Thank you very much. It was... Mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare plină de informații și mulțumim foarte mult uh, doamnei reprezentanta a Comisiei pentru că ne-a spus ce face Comisia în acest uh, moment ca să dea urmare comunicării proprii a Comisiei din uh, iarna trecută. Și nu întotdeauna se întâmplă așa, trebuie să spun. Domnule Migalski, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Am de făcut un comentariu scurt. Sunt de acord cu majoritatea celor spuse de reprezentanta Comisiei, dar vreau să spun un lucru. În comunicarea publică, reprezentanții Comisiei ar trebui să evite să spună că eh, modelul nostru este China, mai ales când vorbim de cultură. Sunt de acord că putem uh, să evaluăm și să apreciem realizările economice ale acestei țări, dar nu e o țară democratică care este departe de a-și trata bine cetățenii. Este o țară o, care își oprimă cetățenii, care încalcă drepturile propriilor cetățeni. Ar trebui să nu uităm acest lucru, ar trebui să Uh, vă amintiți acest lucru când vorbiți în public. Sigur că în privat putem vorbi cum vrem noi despre China, dar vă atrag atenția asupra acestei retorici atunci când vorbiți despre China. Mulțumesc! Da, a fost vorba doar despre industriile creative aici, n-a fost vorba despre sistemul politic uh, și avem exact aceeași poziție ca și dumneavoastră pur și simplu era vorba de faptul că trebuie să vedem uh, cum China susține industriei culturale și creative și să încercăm să creăm o uh, ofensivă, practic, ceea ce oricum e destul de greu. Dacă am ascultat bine ce a spus Comisia, am înțeles că a subliniat că și fondurile structurale joacă un rol important, ca întotdeauna. Dar, din păcate, cuvântul cultura nu apare deloc în prezentarea privind fondurile eh, structurale și sperăm ca acesta să fie inclus. Trebuie să ne asigurăm că se va întâmpla acest lucru. Eh, deci, eh, cele spuse de dumneavoastră nu au fost, nu reflectă ceea ce a spus Comisia, mai ales în documentele pe care le-a prezentat, dar vă mulțumesc pentru poziție și Uh, le mulțumesc și colegilor care au uh, uh, tocmai s-au implicat în aceste dosare și la Comisia Regii și dau cuvântul lui Marie Teres, te rog. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, le mulțumesc colegilor pentru sugestiile foarte precise Dori să ai dreptate. Mulțumim foarte mult Comisiei. Comisia a făcut propuneri concrete, referiri concrete. Realmente mă preocupă capacitatea noastră de a propune elemente concrete care să poată fi puse în aplicare și care să aibă efecte reale. Evident, în ce privește fondurile structurale, ele sunt foarte importante. Le-am menționat mereu și uh, vreau să fie folosită în domeniul culturii. Mă băbat, sunt uh, membra Comisiei Regii și am depus amendamente la regulamentul fondurilor structurale pentru a putea avea în vedere și cultura. Trecem acum prin discuțiile trilaterale, dar sunt susținută de mulți membri ai acestei comisii, indiferent de grupul politic. Vreau să le spun tuturor celor care s-au referit la importanța fondurilor structurale că există posibilitatea uh, Uh, de a face acest lucru, mai ales datorită importanței uh, financiare. E vorba de 300 de miliarde de euro și ar trebui să poată fi folosit și în acest domeniu. De mai multe ori au fost citate cât de importante pot deveni sectoarele culturale și creatoare în economie, mai ales în teritoriu trebuie să îi convingem că trebuie să țină cont de cultură uh, și nu, cultura nu trebuie să fie un subiect anexă la dezvoltarea întreprinderilor, ci trebuie să fie uh, realmente aceste sectoare trebuie avute în vedere pentru că ele joacă un rol important în dezvoltarea economiei și trebuie să spunem acest lucru de nenumărate ori și cei care fac proiecte bazate pe fondurile structurale trebuie să poată să valorizeze aceste sectoare. Am notat toate preocupările legate de formarea profesională și sigur că trebuie să sugerăm comisiei măsuri uh, care să incite să facă ceva. Isabel Toma a menționat faptul că trebuie folosită din plin formarea profesională. De multe ori formarea profesională este văzută ca o cale secundară față de formarea universitară, însă trebuie să facem eforturi să comunicăm mai bine și să accentuăm rolul acestei formări profesionale. Există structuri care pot să o folosească din plin și trebuie să le facem cunoscută. Am notat de asemenea preocupările exprimate față de importanța IMM-urilor. Este foarte adevărat că sunt importante, de multe ori sunt subcontractante, dar creează multe locuri de muncă și, bineînțeles, trebuie, eu știu, să fie și ele, facă parte din finanțarea directă și indirectă Uh, mai ales atunci când se pune problema garanțiilor oferite sectorul bancar sau fin, finanțarea mixtă prin parteneriatele public-privat. Există, sigur, uh, o modalitate financiară indirectă de participare la finanțare și trebuie să ne batem și pentru reducerea fiscalității pe bunurile culturale. Iar uh, dacă ne gândim la aceste aspecte, trebuie să sporim vizibilitatea sectoarelor culturale și creatoare. Toată lumea știe că aceste bunuri culturale nu sunt niște mărfuri ca, oricel, ca celelalte mărfuri, de aceea trebuie să fie însoțite de anumite elemente. Am observat și ce a spus Comisia despre obiectivele pe termen lung, am luat notă de ele statele membre trebuie să pună la punct strategii adevărate, reale pentru sectoarele culturale și creatoare. Și insist încă o dată asupra importanței de a avea o bază de date reale, cu cifre reale, care să permită evaluarea corectă a acestor sectoare și care să permită să li se dea vizibilitatea necesară Comisia trebuie să țină cont și de efectele indirecte asupra celorlalte sectoare uh, economice. Uh, potențialul acestor sectoare în ce privește integrarea socială și folosirea din plin a capacității și competențelor care sunt diferite față de ce se întâmplă în domeniul învățământului și educației, de exemplu. Și ultimul subiect la care doresc să mă refer, uh, cele spuse de domnul Migalski în legătură cu China, Trebuie să ținem cont de importanța Chinei în acest domeniu uh, privind modelele economice care sunt foarte dezvoltate, dar și în ceea ce privește contrafacerile și imitațiile. Uh, sunt sectoare unde contrafacerea, imitațiile sunt uh, foarte prezente, deci trebuie să ne gândim foarte bine cum facem acest lucru și cum luăm măsuri în favoarea apărării drepturilor de proprietate intelectuală. Ieri, în Comisia CRIM, Michel Barnier s-a referit exact la aceste sectoare. Comisia cred că este conștientă de acest lucru, dar trebuie să luăm măsuri concrete de protecție. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, Marie Terez! Vreau încă o dată să atrag atenția asupra faptului că una dintre dorințele exprimate aici, uh, referitoare la noul program Creative Europe, de fapt, deci o serie dintre dorințe se găsesc deja în proiect. De exemplu, baza de date. Ne gândim dacă putem să, ca această bază de date să fie găzduită de Observatorul European uh, pentru Audiovizual. Um, dar uh, trebuie să luăm legătura cu Consiliul Europei, pentru că și ei sunt implicați aici. Trebuie să vedem care sunt echipamentele necesare, voința există și e unul dintre punctele care se discută în trialog. Și în al doilea rând, sectoarele culturale și creative, care ocupă 8% din populație în Hamburg, îmi imaginez că și la Köln tot așa și probabil și la München, deci trei uh, orașe în care uh, industria filmului este foarte puternică, deci nu la Berlin, ci la aceste, în aceste trei orașe. În orice caz, uh, drepturile de autor uh, sunt un uh, punct important, pentru că dacă nu se clarifică lucrurile în ceea ce privește drepturile de autor, atunci baza acestor industrii se pierde. Deci trebuie să ne asigurăm că um, acest uh, domeniu este bine reglementat. Și apoi, IMM-urile. Eu cred că cel puțin în, când discutăm despre finanțarea industriilor culturale și creative, trebuie să menționăm și IMM-urile pe undeva. Deci uh, e important să ne gândim la ele, dar trebuie să le și trecem în text. Active Europe, ele sunt menționate în mod explicit. Și de aceea cred că ar fi bine să fie uh, menționate și în raport. Și avem o problemă până joi la prânz trebuie depuse toate amendamentele. Nu pentru că suntem noi atât de nerușinați, ci pentru că regulile ne-o cer, pentru că la sfârșitul, suntem la sfârșitul mandatului aproape și de aceea trebuie să muncim un pic mai repede. Deci până joi, acum, joia aceasta, poi mâine, la prânz, la ora 12, trebuie depuse toate amendamentele dar cred că oricum toată lumea are documentul în toate limbile deja de ceva vreme, deci nu cred să fie o problemă acest termen. Și oricum Marie Tereza a acoperit <coughs> aproape toate punctele importante și ce a mai rămas sigur se poate rezolva până pe mine. Mulțumesc. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europene pentru Tineret 2010-2012. Georgios Papanicolau a făcut eforturi să termine acest raport până astăzi. Te rog. Eh, thank you, Madam Chairwoman. Mulțumesc. In response to the Commission's communication. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport este o reacție la munca Comisiei în ceea ce privește evaluarea ciclului de măsuri pentru tineret. Primele măsuri au fost introduse acum trei ani și acum ne apropiem de sfârșitul primului ciclu și trebuie să facem un raport privind progresele înregistrate. Acest raport uh, sosește cu oarece întârziere. Toamna trecută așteptam deja acest raport aici, în comisia noastră, însă au existat niște uh, probleme în ceea ce privește care comisie este pe fond vizată. Până la urmă, noi suntem cei vizați. Timpul pentru traducere a fost uh, scurtat. Uh, încercăm să facem tot ce se poate cu sprijinul colegilor, bineînțeles. Dragi colegi, știți bine că tot ce înseamnă tineret se află prioritar pe agenda Uniunii Europene Consiliul European a hotărât ca în luna iunie să aibă o ședință, o întrunire specială dedicată tineretului. E, e vorba de ocuparea tineretului, dar și de educarea tineretului. E nevoie, deci, de mai multe oportunități pentru ca tinerii să se implice mai mult în voluntariat. Și, iată, tot atâtea obiective de maximă importantă, importanță. Toate aceste lucruri apar în raportul nostru. Discuțiile privind tineretul uh, au început uh, sau ciclul pentru tineret a început acum 10 ani sau este pe 10 ani și acum ne aflăm la sfârșitul primului ciclu. Comisia ne ajută deci să facem un uh, prim bilanț și îi mulțumesc. Tineretul este important, însă criza afectează mai cu seamă tineretul și atunci trebuie să facem și mai mult curățenie în ceea ce privește prioritățile. Trebuie să trimitem un mesaj foarte clar către tineret. Asta trebuie să fie substanța raportului nostru. Și Comisia Ocupare uh, a emis un aviz, l-am incorporat aici și Comisia, de exemplu, a creat un raport în 2012 privind ocuparea tineretului. Mai există și alte activități în paralel, în alte comisii. Bineînțeles că raportul cheie este cel care aparține doamnei președinte, iar doamna Devedalova a lucrat și ea în acest sens nou raport pune și bazele noului ciclu care ne așteaptă și noi strategii care se preconizează. Așa cum am spus, am încercat să subliniez cele mai importante aspecte cu acest raport. raport. Rapor... Raportul nu poate fi exhaustiv, spațiul este limitat și, având de vedere contextul, contextul de criză, trebuie mai mult să prioritizăm și mai puțin să generalizăm. În primul rând, e vorba de provocările cu care se confruntă tineretul, dorim să mergem dincolo de o simplă descriere a situației actuale și să înțelegem mai bine ce fel de pârghii, mecanisme și rezoluții pot fi invocate pentru a contribui într-adevăr la crearea unei foi de drum pe care să o preia statele membre și Comisia pentru următoarea perioadă. Bineînțeles că nu putem fi de acord cu ce se întâmplă acum cu programele actuale, cum ar fi Youth for Life. Având în vedere criza actuală, s-au făcut multe reduceri bugetare la capitolul educație, tineret, unul dintre acestea depășesc chiar și 10%. Pentru noi este ceva deosebit de grav pentru că să nu uităm ce importanță are tineretul în contextul strategiei 2020. Trebuie să găsim mai multe pârghii pentru programele Erasmus și așa mai departe. Am votat pentru aceste programe și dorim ca acestea să conțină capitole speciale pentru tineret. Aceasta trebuie să fie calea de e, eh, urmat. Modernizarea educației este o mare provocare ca și Europa creatoare educația este foarte importantă, nu numai educația formală, clasică, care poate că astăzi nu are un bilanț foarte pozitiv, n-aș spune un eșec, dar vedem multe că multe, mult că în statele membre educația informală nu este suficient recunoscută. E nevoie deci de promovarea capacităților, competențelor superioare și a spiritului de inventivitate. Lucrurile se schimbă foarte mult, mă refer chiar și la statistici, am primit ceva săptămâna uh, trecută, în ceea ce privește nevoile educative pentru tineret deficitar, suntem cu 23%. Și asta, bineînțeles, se reflectă pe plan național și pe plan european în general. Trebuie să subliniem mai multe aspecte. În primul rând, șomajul în rândul tinerilor, care a ajuns în unele țări chiar până peste 50%, ceva absolut uh, nesustenabil. În multe țări aș folosi pentru aceste țări uh, un uh, adjectiv uh, provocator în sensul că foarte, foarte mulți bani sunt cheltuiți, dar mai bine zis sunt pierduți miliarde prin Fondul uh, Social European și nu se folosesc acolo unde trebuie, uh, pentru tineret, deci acolo unde este necesar. Noi promovăm și inițiative noi, combinate cu cele mai vechi, noi instrumente pentru promovarea deci, uh, inițiativelor tineretului. În mai multe state membre avem acele task force pentru tineret, dar nu am primit rapoarte privind activitatea lor până acum. Așadar, noi îndemnăm statele membre să fac, fie mai atente în acest sector. De asemenea, mai mult accent pe participarea tinerilor, nu numai ce privește inițiativele cetățenești, ci și pentru că, în general, participarea tinerilor în organizațiile cetățenești nu este poate suficient de mare. În sfârșit, O să încerc să plinesc prioritățile din raportul nostru. În timp de criză și de șomaj care aproape s-a duplat uh, uh, în rândul tinerilor, trebuie să folosim mai bine instrumentele tehnologice, uh, media socială și așa mai departe pentru a interacționa mai bine cu tinerii. Internetul este locul unde tinerii se întâlnesc, trebuie să mergem să-i găsim, să-i uh, interpelăm, să vorbim cu ei. Comisia poate să facă asta, poate să ghideze statele membre pentru a face mai mult în acest sens pe următoarea perioadă strategică. Dar nu este suficient, dragi colegi, să spunem că avem instrumentele adecvate, cum ar fi acea coordonare deschisă și foaie de drum aferentă, trebuie să și punem în aplicare sau chiar să îmbunătățim aceste instrumente, trebuie să facem mai multe, este clar că textul este în schimbare, dinamic, poate fi însă și modificat și Comisia poate să dea o mână de ajutor împreună cu statele membre la Consiliu să vadă ce poate să facă în acest sens, așa cum s-a văzut și în trecut. Nu vreau să mai insist, cred că e o discuție care poate să dureze zile în șir, dacă nu și luni în șir. Este important ca discuția să aibă loc, ca colegii să poată să aducă contribuția în această dezbatere și dacă intrăm în uh, detalii, putem să mergem dincolo de de explicația de la început și să intrăm în deci în detalii. Prin filozofia acestui raport îi mulțumesc doamna Ide Verdavală, domnului Olgon, domnului, domnului Iozia și ceilalți pentru contribuția lor deosebită. Am avut multe întâlniri, am făcut un schimb fructuos de vederi pe care am încercat să le incorporez în acest text. De asemenea, vreau să mulțumesc și comisiei domnul Lezen de la directorul General de Profil pentru cooperarea de care au dat dovadă și de hotărârea pe care au arătat-o. Și întotdeauna e o mare plăcere să lucrez cu ei. În sfârșit vreau să mulțumesc secretariatului nostru, doamnei Fabia Fontanelli, pentru răbdarea sa și înțelegerea de care a dat dovadă și cred că acest raport poate să fie o contribuție semnificat semnificativă sunt sigur de asemenea că amendamentele depuse de colegi vor fi bune, valoroase și vom încerca să le preluăm în text. Haideți încă o dată să luptăm pentru tineri, să facem tot ce este posibil pentru aceștia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Galski. Mulțumesc foarte mult! Raportorul a menționat faptul că a avut plăcerea să colaboreze cu doamna McClarkin. Deci trebuie să luați legătura cu mine și sper că vă face plăcere. Am de spus doar câteva cuvinte despre acest raport. În general, ne place proiectul de raport și este foarte important să subliniem uh, relația dintre educație și piața muncii. Susținem de asemenea faptul că proiectul de raport uh, accentuează beneficiile programului Orizont 2020. Ar fi bine să mai existe și alte uh, informații privind impactul cercetării și dezvoltării și impactul triunghiului cunoașterii asupra strategiei pentru tineret. Suntem împotriva ideii de a crea noi inițiative care să întărească integrarea la nivel european, cum ar fi studii europene privind planurile de învățământ ale universităților. După părerea noastră, nu face parte din domeniul de aplicare al acestui uh, raport, din competența acestui raport și nu este binevenit. Am dorit ca acest raport să acorde mai multă atenție importanței sportului și a exercițiilor fizice. Doamna McClarkin consideră că aceste activități sunt foarte importante și subliniază mereu acest aspect. Calitățile fizice mai bune înseamnă și o capacitate intelectuală mai bună. Mulțumesc. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru faptul că a luat în calcul, în considerare, o serie de recomandări și comentarii din partea raportorilor din umbră la care ați făcut și dumneavoastră aluzie. Este într-adevăr foarte dezamăgitor că multe state membre n-au făcut aproape nimic în acest prim ciclu de inițiative pentru tineret și chiar situația tineretului am văzut că s-a răutățit este clar că, din punct de vedere strategic, trebuie să spunem foarte clar ce poate să facă tineretul pentru Europa, ce măsuri se pot lua pentru a-i ajuta pe tineri în provocările actuale. Mai mult decât atât, este important să identificăm și să recunoaștem problemele cu care se confruntă tineretul, cum ar fi șomajul tinerilor, cum ar fi accesul deficitar la educație și așa mai departe sunt lucruri cunoscute, mai sunt și alte probleme. Situația pentru tineri este foarte proastă, inclusiv din punct de vedere al sănătății uh, mentale și asta ar putea să figureze în uh, raport. În ce privește șomajul tinerilor, putem să facem ceva uh, și avem inițiative europene, însă fără ajutorul statelor membre pentru implementare, atunci nu se poate face nimic. Plasarea pe locuri de muncă, trainingul și așa mai departe pot să contribuie la rezolvarea problemelor. Să nu uităm că mulți tineri însă au locuri de muncă nesigure, tranzitorii și nu au ă, practic perspective de viitori. Mai mult decât atât, pentru tineri această situație va avea un impact nu numai asupra generației actuale. Studiile arată că cei care încep în viață în asemenea condiții dificile la limită vor avea mai puține salarii mai mici și mai puține oportunități în viitor, mai puțină încredere în forțele proprii și așa mai departe. Sunt chestiuni care trebuie de pe acum discutate. Retorica populară, populistă, se adresează tinerilor, tinerea generație, speranță, viitor, însă e o generație fără viitor. Atunci când vorbim cu tinerii, însă, vedem că tinerii nu doresc să fie blocați în această situație, nu vor să fie marginalizați din cauza crizei. Salut poziția raportorului și consider că avem o bază solidă de plecare pentru o strategie uh, bună pentru tineri. Voi transmite anumite amendamente care sper că vor îmbunătăți uh, raportul și aștept cu nerăbdare să lucrăm bine cu colegii pe acest dosar atât de important. Vă mulțumesc. Thank you, Mulțumesc, doamna Nevedalova. Vážni kolegovia, ja by som v prvom rade chcela... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc pentru raportul prezentat domnului Papa Nicolau. Este un raport uh, echilibrat și argumentele pe care le folosește sunt acelea pe care le expune de obicei comisia noastră. Deci nu vreau să repet ceea ce a spus dânsul, pentru că a avut o prezentare plină de înțelepciune și sunt de acord cu dânsul. Într-adevăr, subliniez că avem o problemă, pentru că în strategia pentru tineret, principiul subsidiarității uh, este un obstacol, pentru că, într-o oarecare măsură, ne leagă mâinile. Dar sper că strategia pentru tineret, așa cum a fost prezentată acum, va da ă, de gândit părților implicate. Apreciez ă, aspectul noilor tehnologii menționate în raport comun, în comunicarea pe, cu tinerii, în educarea acestora. Nu e suficient să enumeri uh, toate problemele cu care se confruntă tinerii, e important și să propui soluții. Organizațiile de tineret, de exemplu, au o marjă destul de largă de manevră și încercăm să îi ascultăm și să reflectăm la ceea ce ne spun. Noile tehnologii menționate în raport pot fi utilizate în comunicare și, de asemenea, pentru a furniza noi competențe tinerilor pe care aceștia să poată să le folosească în viața lor. Acest lucru este strâns legat de reforma în sistemul de învățământ și voi prezenta un material peste scurt timp uh, pe acest subiect. Sunt mulți tineri care sunt uh, șomeri și care nu uh, beneficiază de formarea care este cerută pe piață. De aceea, ar trebui să spunem că ar fi bine să se recunoască și educația informală și sper că activitățile de voluntariat vor continua să fie susținute de instituțiile europene. Pe ansamblu, mă mulțumește foarte mult uh, raportul, cu toate că voi uh, formula niște amendamente. Mă bucur că pot coopera cu domnul raportor și încă o dată îi mulțumesc pentru prezentare. Președinte, mulțumesc, domnul Tavares. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc că uh, colegului nostru, domnului Papa Nicolau. E întotdeauna o plăcere să colaborez cu dânsul. Am fost deja raportor în mai multe dosare și am colaborat cu dânsul și eu cred că are uh, a, a depus eforturi considerabile în acest dosar care tratează un subiect dificil și important în același timp, mai ales în vremurile în care uh, Um, trăim. Raportul este unul foarte echilibrat, îl susțin întru totul. Este vorba de un subiect aici care ia diverse forme în Uniunea Europeană. În anumite state membre, uh, situația este foarte diferită. Uh, șomajul poate să ajungă la 50%, în timp ce în alte state șomajul în rândul tinerilor este doar de 9% ceea ce are consecințe asupra societății în ansamblul său, are consecințe asupra situației părinților tinerilor. Situația este foarte diferită de la stat membru la stat membru. La noi, de exemplu, șomajul rândul tinerilor uh, e la 50%. Aceștia, mm, dacă nu găsesc un loc de muncă, încearcă să emigreze sau dacă nu, să se recalifice. Vedem că și în țări ca Grecia, Spania, sau în Portugalia, tot mai mulți tineri sunt forțați să emigreze și nu mai au posibilitatea să se întoarcă pentru că situația nu face decât să treneze, să rămână foarte dificilă. Deci avem nevoie de o schimbare de perspectivă și uh, sectoarele culturale și creative ar putea să aducă o contribuție importantă. În țara mea, de exemplu, în domeniul arhitecturii, jurnalismului, publicisticii, designului, uh, sunt sectoare care au, aduc o valoare adăugată în societate, dar, din păcate, um, artiștii trebuie să emigreze în alt, spre alte țări, de exemplu, spre Brazilia, uh, și după ce trăiesc câțiva ani acolo și lucrează, nu se mai întorc. Acest lucru se reflectă negativ, negativ asupra economiei țării noastre. Aceasta se contractă. Vorbesc despre Portugalia, dar acest lucru se poate aplica și la alte țări europene. Ace acest lucru înseamnă de asemenea o împovărare a sistemelor sociale și structura societății în timp, prin aceste fenomene, se, uh, se slăbește, se distruge. De aceea um, mi se pare foarte important subiectul pe care îl discutăm și formulez și eu niște amendamente. Uniunea Europeană trebuie să formuleze niște politici care să contracareze uh, aceste efecte negative. Acum, în aceste vremuri de criză, în criza euro, um, există consecința șocurilor asimetrice care se reflectă în mod diferit în uh, diverse părți ale Uniunii Europene și de aceea avem nevoie de politici la nivelul Uniunii Europene care să fie focalizate asupra dezvoltării regionale în zonele um, unde situația este mai dificilă și așa cum au spus antevorbitorii mei, putem să încercăm să îi atragem pe tineri să rămână în țările lor, în țările unde a, avut loc o prăbușire la nivel imobiliar, unde există imobile care sunt goale, uh, poate că se pot dezvolta programe uh, pentru a susține, a susține pe tineri să-și dezvolte o afacere sau să uh, lucreze în administrație uh, pot fi susținuți prin uh, chirii foarte reduse, de exemplu, pentru a-și uh, lansa o afacere. Deci tot felul de inițiative pentru a le veni în întâmpinare tinerilor aflați în uh, această situație dificilă. Și încă o ultimă observație. Ca și alți colegi, eu merg mult în școli și vorbesc cu, vorbesc cu tinerii din școli în țara mea. E generația care este cel mai periclitată de criză și care în același timp este uh, în cea mai mare măsură favorabilă proiectului european. Uh, sunt uh, entuziaști și mă impresionează acest lucru pentru că generațiile mai în vârstă care se pronunțau pentru integrarea europeană când lucrurile mergeau bine, dintr-o dată s-au întors cu spatele către Europa, în timp ce tinerii sunt în continuare foarte angajați, ei um, se simt parte a proiectului european și sunt um, angajați în acest proiect democratic al uh, Uniunii Europene și vor să se implice prin programe de tineret. Și comunicarea trebuie să funcționeze în ambele sensuri, nu doar dinspre Uniune către tineri, ci și dinspre tineri către Uniune, să aibă și ei o voce care să fie auzită la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tavares, doamna Benarapatu. Merci, euh, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt raportor din umbră pentru acest raport la Comisia Ocuparea Forței de Muncă și am două chestiuni specifice. După părerea mea, cred că trebuie să reducem abandonul școlar, care e foarte important menținut, menționat în strategia 2020 și trebuie să facem pași concreți pentru trecerea dintre formarea profesională și ocuparea forței de muncă. Este un moment foarte delicat uh, și lucrul acesta trebuie făcut prin coordonarea tuturor părților implicate în educație, în ocuparea forței de muncă, în serviciile sociale și familiale. Este un punct foarte important. Al doilea punct. Avem obiective cantitative și riscul este să punem uh, la punct niște stagii ocupaționale Adică să facem niște lucruri de, doar de dragul de a, de a le face. Stagiile acestea menționate în strategiile noastre trebuie să corespundă unor proiecte profesionale reale care să fie legate cu, de realitatea întreprinderilor și a ocupării forței de muncă. În ce privește strategia pentru tineret, care cred că este foarte importantă și trebuie să ne ridicăm la înălțimea provocărilor, noi avem câteva propuneri. În ce privește tineretul, uh, programul uh, de educație și formare pe parcursul vieții, strategia pentru tineri, garanția pentru tineret și astăzi doi miniștri ai ocupării forței de muncii, cel francez și cel german, se vor avea o întâlnire, vor propune un fel de nouă ordine, New Deal pentru Europa. Deocamdată este vorba doar de o inițiativă franco-germană, dar e bine să fie dezvoltată în toată Europa. Ca și pentru Erasmus, ideea aceasta permite tinerilor formare profesională și stagii în întreprinderi europeane în afara țărilor de origine trebuie să fim foarte vigilenți și toate aceste programe să fie cumva coerente pentru a ajunge la o dinamică reală. Altfel o să fie un haos și trebuie să evităm acest lucru. Abia aștept să văd ce propuneri vor face cei doi miniștri pentru că tineretul este foarte important. Cred de asemenea că noi, uh, eurodeputații, să ne punem o întrebare. De ce avem așa de puțini tineri uh, ca membri ai Parlamentului? Suntem într-un moment în care toate locusurile puterii, inclusiv uh, Parlamentul, media, sunt ocupate de o anumită generație și sunt două generații care trec una pe lângă cealaltă. Deci trebuie să ne punem uh, această întrebare, să ieșim din acest uh, impas și să nu acumulăm nici locurile de muncă, nici mandatele ca eurodeputați. Este foarte important să ne putem spune acest lucru și să ținem cont de problema asta, să lăsăm, să facem loc tinerilor și după 65 de ani să nu mai rămânem în Parlamentul European, după trei mandate, zece mandate, eu știu câte mandate e posibil. Să lăsăm deci și locul tinerilor care pot și ei să acționeze ca cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Piotr. Piotr, ești gata să-ți lași locul unui tânăr? Bun. Haide să vedem, uh, să facem niște cote aici la Parlament de reprezentare, dar asta este o glumă. Raportul este foarte bun, uh, Colegiul, colegul nostru s-a specializat pentru, pe politicile pentru tineret <clears throat> și uh, Acum încrederea în Europa are o dimensiune care este vizibilă prin politica pentru tineret. S-au făcut multe greșeli în foarte multe țări și sistemele diferă de la țară la țară. De exemplu, în Germania, șomajul în rândul tinerilor este 9%, în, Spana, în Spania este 50%, dar uh, în afara crizei s-au făcut și alte greșeli în statele membre. Deci strategia este foarte importantă, chiar mai importantă decât am crede și ar trebui să susținem raportul colegului nostru și să dăm un semnal puternic către statele membre. Statele membre sunt cele care răspund de inițierea și punerea în aplicare a acestei strategii, iar în unele state membre nu există deloc niciun fel de strategie. Pe câte vreme în altele au fost puse la păstrare, au fost puse în sertar și nu sunt puse în aplicare. Politica pentru tineri este cumva împărțită între mai multe ministere și trebuie să dăm acest semnal puternic statelor membre. Trebuie să spunem Consiliului că statele membre trebuie să-și asume răspunderea. Sunt multe căi, multe domenii care au fost accentuate aici și nu vreau să intru în detalii. Cred că și nivelul de finanțare este important când vorbim despre Erasmus și politicile regionale și fondurile structurale destinate tineretului. Ele susțin ideile și strategiile acestea și ne lipsesc strategiile bune care să fie puse în aplicare în statele membre. Numai în felul acesta vom putea trimite acest semnal puternic statelor membre, iar statele membre trebuie să se apucă, să se apuce să facă ceva Uneori uh, să vorbim doar de declarații și nu de punerea în aplicare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Permiteți-mi uh, să-l felicit pe colegul nostru, domnul Papa Nicolau, care a pregătit un text foarte bun. Cred că s-a ocupat cu succes de cele mai importante provocări cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Din, ferici, din nefericire trecem printr-o criză, iar tinerii sunt uh, veriga slabă. <clears throat> Am citit uh, că recent că foarte mulți tineri au plecat din Spania în ultimul, ultima vreme. E o situație dezastroasă. Tinerii aceștia au părăsit Spania nu s-au mutat în altă parte în Uniunea Europeană, ci au plecat în Statele Unite, în Australia, în alte zone din lume. Foarte mulți au plecat din Uniunea Europeană și întrebarea este dacă se vor întoarce în Uniunea Europeană, pentru că n-au plecat numai din Spania. Știm că în Europa populația este îmbătrânită, nu avem suficient de mulți tineri și trebuie să le asigurăm tinerilor condiții de viață corecte, așa că statele membre ar trebui să se gândească la reforma pieței muncii, de exemplu. Ce este important pentru Uniunea Europeană este educația, învățământul ar fi trebuit să facem o reformă profundă a sistemului de învățământ, ar trebui să investim mai mult în învățământ. Germania este un exemplu foarte bun pentru a diminua șomajul în rândul tinerilor, a făcut o reformă plină de succes în domeniul învățământului. Ne preocupă această chestiune pe toți pentru că nu avem uh, finanțele necesare pentru domeniul învățământului, dar în timpul crizei ar trebui să ne punem această întrebare. Chiar finanțăm sistemul de învățământ eficient? Am structurat învățământul așa cum trebuie? Trebuie să facem mai mult din acest punct de vedere. Există un decalaj foarte mare între universități și economie și trebuie să-l reducem dacă reușim uh, să reducem acest decalaj, atunci tinerii vor rămâne în Uniunea Europeană. Cel mai rău este faptul că imaginea Uniunii Europene s-a modificat. Tinerii nu mai văd Uniunea Europeană așa cum o vedeau în trecut. Cum spunea domnul Tavares, tinerii nu sunt deosebit de eurosceptici, dar dacă Uh, analizăm diverse studii, vom vedea că euroscepticismul domin, apare din ce în ce mai mult în rândul tinerilor. Tinerii cred că nu mai au perspective în Europa, cu așa cum arată și ultimul eurobarometru. Trebuie să le inculcăm încrederea în Europa și nu putem face acest lucru decât dacă reformăm sistemul din rădăcini. Thomas. Euh, mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru, acest raport. Mai mulți dintre colegii mei spuneau că trebuie să trimitem un semnal puternic, uh, mai multe mesaje statelor membre și eu vreau să spun că trebuie uh, să ne facem și noi curățenie în propria curte. Vorbesc de Uniunea Europeană. Pentru că în cele spuse de raportor, pe bună dreptate era o remarcă care se referea la anumite state membre care au făcut tăieri la bugetul învățământului și formării profesionale lucru este foarte grav, cu consecințe foarte grave asupra tineretului. Acestea fiind spuse, aceste reduceri sunt legate și de exigențele instituțiilor europene față de bugetul acestor state membre. Uh, și când se pune în balanță datoria publică și reforma structurală, atunci uh, bugetele statelor sunt afectate, pensiile sunt afectate. N-am vorbit aici de un lucru important. Una dintre cauzele pentru care crește numărul uh, șomerilor tineri. Uh, creșterea trebuie să fie stabilă, dar în același timp sunt uh, obligați cetățenii vârșni să lucreze uh, Uh, foarte mult, mult mai mult uh, decât uh, ar fi vârsta de pensionare, astfel încât tinerii își ocupă locul mult mai târziu. Aș dori să fim oarecum coerenți, coerenți față de noi înșine. Să evităm să le mai dăm alta, altora lecții uh, atâta vreme cât uh, noi în propriile noastre politici suntem incoerenți. Cam asta doream să spun. Și vreau să spun că, din păcate, nu sunt de acord cu optimismul anumitor colegi față de euroscepticismul tinerilor. În țara mea uh, era adevărat, uh, acum câțiva ani tineri erau cei mai dinamici, cei mai europeni. Astăzi însă din cauza dificultăților cu care se confruntă, tendința se inversează și cred că în țările în care tinerii, din care tinerii trebuie să plece, din care trebuie să emigreze, cred că și acolo euroscepticismul a atins cote violente. Mulțumesc. Domnul Davarăș, vă rog, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, Înțeleg că, din punctul de vedere al Uniunii Europene, trebuie să facem o diferență între tinerii care părăsesc Uniunea Europeană sau care părăsesc țara, dar rămân în Europeană. Eu sunt un uh, apărător aprig al libertății de circulație în Uniunea Europeană, însă, din punct de vedere economic, uh, nu există niciun fel de diferență nu contează dacă din Spania sau Portugalia pleacă tinerii în Finlanda sau în Brazilia. Dacă Uniunea Europeană, nucleul dur, nu dorește să susțină periferia europeană, să zicem, deci țările mai îndepărtate în următorii 10, 20, 30 de ani, prin această libertate de circulație, atunci vom avea mari probleme în uh, Spania și în Portugalia, dacă pleacă tinerii, nu avem șanse de obține, de a avea economii puternice în următorii ani. Mulțumesc, urmează domnul Cavada. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să fiu foarte succint. În primul rând vreau să spun că împărtășesc marea majoritate a celor spuse aici și inclusiv cele spuse de doamna raportor, domnul raportor, uh, Aș face o observație care este emblematică pentru criza pe care o trece, traversăm astăzi în Europa și uh, este vorba de sărăcia mijlocelor pe care le punem la dispoziția tinerilor astăzi cu consecințe dramatice în viitor. Uh, există anumite tendințe în anumite țări uh, care nu prea au mijloace dar și în țări cum ar fi Franța și Germania, de a face cumva, să pune pe masă un New Deal, cum ar veni. E vorba de 6 miliarde pe 7 ani, 900 de milioane pe an, 6 miliarde deci care sunt puși pe masă, care vor fi cheltuiți practic 2 sau 3 ani. Se va discuta probabil și la trialog asta în această seară, însă vreau să spun că uh, dintre toate politicile europene, cred că aici ar trebui să ne concentrăm cel mai mult, să finanțăm cel mai mult și să avem garanții de împrumut, inclusiv pe piețele financiare internaționale, pentru că în Europa nu economiile populației trebuie să garanteze aceste lucruri, ci băncile care, din păcate, sunt uh, în faliment, iar finanțele statului știm bine ce se întâmplă cu ele, BEI-ul, uh, BEI se uh, descurcă cum se descurcă. În orice caz, nu suntem la înălțime și suntem responsabili cele trei mari instituții europene de această derivă absolută a situației tinerilor, mai ales a șomajului în rândul tinerilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! În țara mea este probabil uh, țara care experimentează astăzi sau trece prin criza cea mai mare a șomajului tinerilor. Ceva fără precedent. S-a menționat aici educația, învățământul. Bineînțeles, sunt lucruri foarte importante, însă trebuie mai mult accent pus uh, pe formarea profesională, care este absolut esențială în aceste vremuri, dar mai cred că trebuie să valorificăm mai bine acest tip de învățământ profesional, oamenii trebuie să aibă o imagine mai bună a acestor filiare, filiere. Mulți tineri, după ce își termină studiile, de fapt continuă apoi să studieze pentru că n-au altceva de făcut și este mai simplu decât să-și găsească un loc de muncă. Singura soluție este uh, relansarea economică. În lipsa acesteia, tinerii vor continua să sufere din cauza șomajului Iată de ce ceea ce trebuie să facem în primul rând este să uh, aducem sănătatea economică. Este foarte clar că aceste politici de austeritate nu produc efectele dorite. De aceea mi se pare că este foarte important să căutăm politici care să ducă la reactivarea economică și, evident, să nu uităm că și politicile de austeritate sunt necesare, însă trebuie să reactivăm piața, să reînviem piața. Putem să căutăm milioane de soluții, dar nu o să ajungem la niciun fel de soluție care să fie eficientă. Singura soluție eficientă este ca întreprinderile să ajungă din nou la creștere și să poată să ofere locuri de muncă tinerilor. Mulțumesc foarte mult! Comisia are acum cuvântul. Aveți cuvântul, domnul Leija doamnă președinte. Așa cum a spus și raportorul dumneavoastră, raportul comun Consiliu-Comisie are un obiectiv dublu. În primul rând, un bilanț al strategiei pentru tineret în primii trei ani, pe ciclul complet 2010-2018 așadar, și apoi să propună prioritățile pentru al doilea ciclu trianual 2010-2015, mă scuzați. E vorba, deci, un bilanț al situației tinerilor în diferite țări, de un bilanț al măsurilor luate în acest sens de diferite țări membre și diferitele axe strategice care au fost uh, subliniate în primii trei ani. Obiectivele strategice sunt următoarele două, de fapt. În primul rând, mai multe oportunități pentru tineri în domeniul educației și al ocupării. Dezbaterea de dimineață arată cât de importantă este ocuparea tineretului, dar, pe de altă parte, promovarea tinerilor și participarea lor în uh, societate. Anumite țări trec printr-o situație foarte gravă, cu un șomaj foarte ridicat. Raportul comun arată ce măsuri au fost luate în anumite state membre dar și pe plan european. Situația este foarte dificilă și asta înseamnă că pe a doua perioadă strategică se va pune accentul mult pe consecințele șomajului, adică consecințele crizei asupra tineretului, nu numai accesul lor la educație și la ocupare, E vorba de incluziunea tinerilor, de sănătate și așa mai departe. Deci, pe perioada actuală se pune mult accent pe incluziunea tinerilor, mai ales acei tineri care nu sunt cuprinși nici în forța de muncă și nici uh, în sistemul de învățământ. Și pe acești tineri ne vom concentra în următoarea perioadă. Așa cum vă spuneam, strategia este una globală și nu se limitează la ocupare sau la învățământ. Sunt și alte domenii vizate, arătate în raport. În primul rând, participarea tinerilor sau, așa cum s-a spus și de dimineață, <coughs> ă, tot ce înseamnă voluntariatul. Raportul prezintă câteva Uh, exemple de cum s-a folosit instrumentele strategiei. S-a vorbit de dimineață, de exemplu, de următorul program în domeniul uh, educației, formării și sportului, tineretului și sportului, și care se va, pune, se va axa pe educația informală, și sprijinit uh, fiind aceste inițiative de experiența dobândită în domeniul tineretului în mai multe state membre. Raportul s-a arătat, pune accentul pe demersul transsectorial și interministerial, care în multe dintre țările noastre este considerată o condiție sine qua non pentru dezvoltarea unei adevărate politici de tineret. Este important, de exemplu, ca stagiile de formare să fie de calitate Raportorul subliniază că anumite instrumente trebuie să fie cu precădere analizate, de exemplu dialogurile structurale. Vreau să spun că în această săptămână ne, vite- ne vizitează reprezentanța ai tinerilor din toată Europa pentru a face un bilanț a acestor dialoguri structurate care au avut loc de-a lungul celor trei ani încercând deci să facem un bilanț și un rezumat al acestor inițiative și acestor dialoguri și iată unde vine uh, în discuție și rolul organizațiilor de tineret. Pe de o parte în ce privește participarea lor în societate, dar pe de altă parte și în ceea ce privește dezvoltarea capacităților lor profesionale, sociale și personale. Acolo, în organizațiile de tineret, de multe ori se fac primii pași cu educația informală și se dobândesc primele competențe care mai târziu sunt deosebit de utile. S-a mai discutat de asemenea de entuziasmul pe care îl au sau nu tinerii față de proiectele europene și săptămâna trecută am participat la prezentarea unui studiu privitor la acest aspect în contextul săptămânii tineretului pe care o derulăm în acest moment E vorba de uh, situații diverse de la o țară la alta, în orice caz experiențe interesante, toate aceste lucruri arată totuși că tinerii uh, plebiscitează Europa mai mult poate decât alte grupe de vârstă. De asemenea, raportul domnului Papa Nicolau mai subliniază un aspect, importanța îmbunătățirii cunoașterii pe care noi avem față de universul tinerilor, statistici mai bune, mai fiabile și, în general, o cunoaștere mai aprofundată a situației tineretului. Sunt lucruri pe care noi ne concentrăm și lucrăm pentru aceasta cu Eurostatul, cu precădere. În sfârșit, raportorul pune accent pe un subiect care nu intră direct în linia strategiei pentru tineret, dar care se regăsește în diferite câmpuri de acțiune ale acesteia, și anume noile medii, media și noile tehnologii. Comisia a luat niște inițiative în acest sens, cum ar fi protecția tinerilor, însă atrag atenția asupra unui studiu numai ce publicat de către noi, și anume un studiu legat de noile moduri de participare ale tinerilor în Europa și care pun accent, pune accentul, între altele, altele pe noile forme de participare, pe aceste noi rețele și noi media. Iar tehnologia poate să aducă un plus în învățământ și așa mai departe. Comisarul Cruz, comisarul Vasiliu, în curând, peste câteva luni, vor veni cu o inițiativă pentru a profita cât mai mult posibil de aceste noi tehnologii. E vorba de Opening Up Education. Doamnă președinte, rămân la dispoziția raportorului pentru a obține mai multe precizări, dacă dorește să o facă atunci când își va finaliza raportul. Mulțumesc foarte mult, domnule Lejean. Vreau să fac o observație și eu. Pentru domnul Fisas, sigur că avem nevoie de locuri de muncă dar aceste locuri de muncă au nevoie de niște tineri calificați. E un cerc vicios. Problema este că în multe țări, de ani, de zile, subiectul profesionalizării adecvate nu este discutat. Dacă le spui eh, tinerilor poți să ajungi ceva numai dacă uh, îți dai eh, bacalaureatul și faci studii, atunci uh, tinerii nu se mai formează uh, practic și uh, întreprinderile care îi așteaptă nu mai pot să-și menține activitatea și mai târziu când ei se califică nu mai există întreprinderile. Eu sunt aici deja de mulți ani și întotdeauna am încercat uh, în acest domeniu deja de ani de zile să spun că șomajul în rândul tinerilor se leagă foarte mult de o politică greșită în domeniul educației. De ce avem în Germania un șomaj în rândul tinerilor așa de scăzut? Sigur că oricum piața muncii merge mai bine decât în alte țări, dar nu este singurul motiv. Pentru că dacă am avea atât de mulți tineri um, cu uh, educație uh, superioară, dar fără competențe practice, cum are Spania, de exemplu, am avea și noi un șomaj mult mai mare. Deci, în acest domeniu al învățământului, al educației, trebuie să mergem pe o nouă cale și nu pentru că o fac uh, doar nemții, o fac și olandezii, austriecii și alte nații. Uh, acest drum dual. Deci, pe de o parte, cunoștințe acumulate la școală și, pe de altă parte, cunoștințe practice acumulate în întreprindere, astfel încât, la sfârșit, ai o meserie, o profesie uh, pe care poți să o practici și pe care, sigur, poți să construiești mai târziu, poți să studiezi în, în continuare, dacă vrei. E o idee foarte bună și mă bucur tare mult că guvernul spaniol dorește și este interesat să colaboreze cu ministra germană pentru uh, muncă pe acest subiect, pentru că acum în sfârșit se așează la aceeași masă și uh, lucrează, ceea ce sigur nu va duce la un, o scădere a șomajului mâine. Uh, în Spania, dar în timp va duce la reducerea șomajului. Educația, politica în domeniul învățământului nu trebuie să se orienteze în funcție de alegeri, ci în funcție de o viziune de viitor. Deci aici sunt multe de făcut. Și mai există multe domenii mai mici. Mă uit la colegii francezi, de exemplu, și pot să le spun că pentru că eu vin dintr-o zonă apropiată de Franța și sufăr. Eu sunt, uh, vin din uh, landul uh, Saarland, la granița cu Lorena și cu Luxemburgul și sufăr pentru faptul că nu pot să vină ucenici din alte țări în zona mea, deci în Saarland. Pentru că dacă vrei să ai un ucenic din Franța, de exemplu, dacă ești frizer și vrei să vină un ucenic din uh, Franța la tine în formare, trebuie să plătești niște, uh, un, niște taxe uh, suplimentare, ceea ce e absolut incredibil. Deci ar trebui să rezolvăm aceste probleme binaționale. Um, astăzi dimineața am primit o scrisoare de la un părinte disperat care a spus asta nu e Europa. Uh, fiul meu nu poate să meargă în Germania, chiar dacă vorbește germană, el fiind francez, uh, nu poate să meargă și să-și facă ucenicia. Asta e Europa. Dacă o chestiune atât de, uh, de, de apropiere geografică atât de mare nu poate fi soluționată între două țări, atunci nu știu cum vrem să rezolvăm alte probleme la nivel european. Și ce mai vreau să vă spun? Textul pe care l-a elaborat domnul Papa Nicolau este unul care privește ceea ce ar fi și analizează ceea ce ar fi trebuit să se facă în perioada 2010-2012. Sigur că trebuie să privim și spre viitor și să vedem că deja Comisia a luat niște inițiative și, comisiul, eh, și Consiliul de asemenea. Inițiative numită uh, Inițiativa pentru Educarea Tineretului, 3 uh, miliarde de euro ar fi alocate pentru acest proiect și banii nu vin din fondul nostru, din bugetul nostru mic pentru educație, ci din Fondul Social European, ceea ce ne arată cât de important este să facem această legătură, pentru că numai uh, Eh, cu aceste trei eh, bun, eh, milioane sau miliarde nu se poate salva lumea, dar se pot face foarte multe lucruri, se pot lua multe inițiative la nivel micro pentru a rezolva probleme și pentru a le a sprijini pe tineri, pentru că sunt o generație pierdută dacă nu îi sprijinim. Și apoi, un alt subiect, și anume, sunt oare tinerii în stare să își lanseze o afacere. Sunt, sunt suficient de uh, creativi. Am discutat acest lucru azi dimineață în raportul lui Marie Terez. Mi se pare că lipsește curajul le lipsește curajul să înceapă undeva cu, uh, la bucătărie cu spălatul vaselor și apoi să uh, crească de acolo. Pentru că Uh, mai de mult, uh, așa se întâmpla, primeai un uh, loc de muncă, um, dar dacă ești obligat să faci ceva, cum se întâmplă în America, pentru că ei nu au rețeaua socială pe care o avem noi, atunci se stimulează și creativitatea. Și de aceea mi-aș dori ca subiectul creativității în acest um, în această strategie să fie accentuat mai mult, pentru că astfel tinerii pot să-și găsească mai bine un loc de muncă. Cu un creativitate în plus. Și acum vreau să-i mai dau cuvântul lui uh, Georges pentru că vrea să spună și el ceva. În orice caz vă spun tuturor că până joi la prânz trebuie depuse amendamentele. Îmi pare rău, dar Comisia pentru Ocupare este de vină pentru că deja ne-a lăsat să așteptăm luni de zile. Te rog, te rog Giorgio. Cred că discuția arată încă o dată că noi toți pe noi toți ne interesează foarte mult situația tinerilor. Și firește, există capacitate la nivel european să-i sprijinim pe tineri în toate statele membre. Evident că nimeni nu este mulțumit de situația curentă. Uniunea Europeană trece printr-o perioadă de recesiune economică și toate reducerile de la bugetele naționale și de la bugetul european duc la dezamăgirea cetățenilor europeni și toate sunt legate de euroscepticismul menționat și de sentimentele nu foarte optimiste privind perspectivele valorilor europene și ale ideilor europene. Ne preocupă foarte mult uh, ce să facem în continuare cu acest raport și, după cum vă amintiți, în introducerea noastră de acum câteva luni Aveam o atitudine foarte critică față de rezultatele obținute în statele membre, față de eficiența strategiei. Însă trebuie să recunoaștem că simplu fapt că există o strategie este important. Am discutat și cu Comisia acest aspect. Deci, este prima dată când avem o strategie și este important ca astăzi să discutăm ce progrese s-au făcut în privința acestei strategii, cum merg lucrurile și cum putem să contribuim cu idei precise și cu propuneri precise pentru ca strategia să fie mai eficientă la nivel european. Am auzit foarte multe și e bine ca în următoarele luni să avem niște inițiative care să ajungă la nivelul Consiliului, să organizăm niște întâlniri. Președintele Barroso, uh, acum vreo doi ani, spunea că trebuie să creăm șanse pentru tineret. În foarte multe state membre s-au înființat uh, grupuri de inițiativă, dar nu avem niciun fel de reacție de acolo. Sigur că e nevoie de o abordare orizontală și de o abordare transsectorială, pentru că altfel problema tineretului nu poate fi rezolvată eficient. Stimată doamnă președinte, nu știu dacă vă amintiți, acum câteva săptămâni, câteva luni, am organizat uh, un eveniment uh, la care a participat ministrul educației din Grecia. Și am discutat uh, din nou cum noul cadru multianual financiar poate să creeze șanse pentru tineret, mai ales pentru țările aflate în inima crizei, cum ar fi Grecia și Spania. Am prezentat atunci subiect și am spus că avem, eu știu, șomaj în rândul tineretului între 50-60%, în Germania 9%, dar dumneavoastră spuneați că în Germania există un sistem dublu, un sistem dual. Vă era foarte ușor să spuneți acest lucru. Să vă spun că au participat și niște ziariști la, sistem, la, la această reuniune și în presa din Grecia s-a scris, dacă mi-aduc eu bine aminte, că trebuie să avem foarte multă grijă dacă folosim acest sistem probabil că s-ar putea să avem angajați care să nu aibă drepturile protejate. Nu e o realitate, e un, o prejudecată. Trebuie să schimbăm mentalitatea oamenilor. Trebuie să ne concentrăm asupra soluțiilor și să le explicăm cetățenilor că dacă nu ne schimbăm modul de a gândi și dacă nu uh, vrem să folosim cele mai bune practici din statele membre și dacă nu vrem să vedem cum se pot folosi instrumentele pe care le avem la îndemână, atunci o să rămânem așa în această discuție sterilă, fără a produce niciun fel de plus valoare pentru perioada următoare. Cred că toate chestiunile menționate sunt importante, nu scurgerea de inteligență și toată discuția asta despre uh, generația asta pierdută, iar generația de tineri de acum nu poate să devină o generație pierdută. Trebuie să vedem cum uh, continuăm cu aplicarea acestor politici. Evident că nimeni nu poate fi sigur, nu poate fi optimist, nu poate să-și imagineze că într-o scurtă perioadă de timp vom veni cu o soluție și cu rezultate care să reprezinte o schimbare dramatică. Să vedem ce se va întâmpla cu negocierile pentru nou cadru financiar multianual. Însă, în esența acestei chestiuni putem să avem o atitudine mai, cât mai dinamică cu putință, cât mai inovatoare cu putință, să ne gândim, eu știu, ne-am referit în raportul nostru la media socială, la și să vedem unde se încadrează tineretul în această perioadă, ca să ne apropiem mai mult de ei. Și în concluzie, Cred că, deși avem o perioadă de timp scurtă pentru depunerea amendamentelor, discuția a fost foarte fructuoasă. Și atunci când am negociat ultima dată amendamentele, uh, am discutat foarte bine și o să încercăm uh, să primim toate amendamentele astfel încât uh, să prezentăm idei inovatoare și soluții inovatoare pentru problema tineretului. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile foarte amabile, pentru contribuții. Îi mulțumesc colegului Boris care spune că uh, eu sunt o persoană care chiar știe cum să facă față problemelor tineretului. Mi-a albit părul sunt uh, mai alb la păr ca mulți dintre colegii noștri, dar încerc să urmăresc evoluțiile și încerc să fac lucrurile cât mai eficient cu putință. O să încercăm să ne dăm silința pentru faza de votare a acestui uh, proiect. Cred că momentul este propice și în apropiere de Consiliu, de reuniunea Consiliului, raportul nostru va fi un semnal bun, un mesaj bun de la Parlament către toate instituțiile europene și statele membre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! După cum știe toată lumea, joi la ora 12 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Am ajuns la punctul 6 Uh, șomajul în rândul tinerilor, uh, posibile căi de ieșire, este continuarea discuției. Am discutat uh, despre șomaj și să auzim acum raportul domnului Mendes del Vaile, avizul domnului Mendes del Vaile. Am discutat mult despre această chestiune, dar acum domnul Mendes del Vaile își va prezenta uh, avizul. Domnul del Vaile, aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Aveți perfectă dreptate. Avizul pe care îl voi prezenta este legat logic de raportul domnului Papa Nicolau. Și încă o remarcă scurtă. Sunt în totalitate de acord cu ce a spus dumneavoastră, doamnă președinte, față de această temă mai ales cu ceea ce putem numi teoria cercului vicios, pentru că cercul vicios este foarte periculos pentru rezolvarea tragediei cu care ne confruntăm. Și am să trec direct la chestiune. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al învățământului, propun patru recomandări pe care le cred foarte importante pentru a combate drama șomajului în rândul tinerilor și afectează 23% din populația tânără din Europa și în țări cum ar fi Spania și Grecia peste 50%. Propun sporirea bugetului pentru învățământ și formare în statele membre. Un sistem de formare profesională duală de calitate este foarte important să accentuăm că trebuie să fie de calitate. Un cadru de validare a formării academice și neacademice, universitare și neuniversitare și o întărire a garanțiilor pentru tineri. În ce privește prima recomandare, aș dori să spun că mă preocupă foarte mult uh, tăierile bugetare care au fost făcute de statele membre în domeniul învățământului. Rolul educației, rolul învățământului uh, pentru a pune capăt șomajului din tinerilor este foarte mare, dar dacă nu are resurse financiare, ce o să facă? După părerea mea, trebuie să educăm pentru a uh, spori bunăstarea socială. Numai așa poate să progreseze societatea și, cum știți, nu se poate face învățământ de calitate fără bani. Iar investițiile în învățământ într-un moment de criză nu trebuie să fie considerate de guvernele naționale un cost, ci o investiție necesară. O investiție care are o valoare incalculabilă pentru ca tinerii din prezent să construiască viitorul de mâine. În al doilea rând, consider că este important să atrag atenția statelor membre ca să se ocupe de crearea unui sistem de formare profesională dublu, dual, pe care, um, despre care am vorbit și poate că împreună cu toții vom avea uh, rezultate. Un sistem care să îmbine formarea teoretică și cea practică. Ca punct de conectare însă sistemul de învățământ și piața muncii. Asta înseamnă capacitatea de a da competențe imediate pentru ocuparea forței de muncă și o calificare tehnică și profesională. Totuși, Gândiți-vă la efectele pozitive ale formării profesionale duble asupra procentajului de șomaj în rândul tinerilor. Toate acestea trebuie să se supună unui cod de conduită de calitate care să le permită tinerilor să aibă condiții de muncă demne și juste și în felul acesta să se eradicheze precaritatea din sistemul forței de muncă. Vreau de asemenea că având aceste garanții, susțin formarea profesională cu, tot, cu toată puterea. Și apoi voi vorbi și cu doamna președintă, pentru că ce voi spune îi se adresează doamnei președinte și va fi comentată după aceea. Vreau să spun că, având aceste garanții, susțin cu fermitate formarea profesională nu precum consulul pe care îl cunoaște și Petra, domnul Johan Budenbrock, care a fost prezentat de Thomas Mann în romanul său Familia Buddenbrock. Și vreau să vă dau un citat care, după părerea mea, este perfect pentru această temă unde vorbim despre formarea profesională. Numai că eu am altă părere decât domnul Buddenbrock. Spune el și citez ideale practice, ei bine, nimic din toate acestea nu sunt pentru mine. Așa sunt, asta sunt instituțiile de formare profesională și instituțiile tehnice și școlile de comerț. Și, dintr-o dată, bacalaureatul și formarea clasică, învățământul clasic, sunt considerate niște prostii și toată lumea nu se mai gândește decât la industrie și la mine și la cum să câștige bani. Ei bine, toate astea sunt, eu știu, la marginea binelui. Pe de altă parte, e o prostie pe termen lung nu știu de ce, mi se pare că e o prostie, închei citatul. Sigur că domnul Budenbrock punea în balanță beneficiile formării duale profesionale și abandonarea învățământului clasic. Eu cred că ele sunt compatibile și continui. Să nu uităm că investițiile în formarea profesională nu trebuie să fie în detrimentul învățământului superior. Și îi răspund eu astfel domnului Budenbrock. Învățământul superior este un instrument fundamental uh, pentru ca Uniunea Europeană să devină o economie a cunoașterii competitivă, dinamică, uh, mai ales dacă ne gândim și la obiectivele strategiei 2020. Recomand Comisiei și statelor membre să îmbunătățească transparența și recunoașterea calificărilor în interiorul Uniunii Europene, mai ales prin sistemul european de credite pentru învățământ și prin formarea profesională și în cadrul european al calificărilor dacă se fac progrese în domeniul omologării, diplomelor din învățământul superior, nu se poate spune același lucru despre formarea neuniversitară. Aici e vorba de calități, de prinderi foarte importante pentru a dinamiza ocuparea forței de muncă. Și apoi, uh, Sigur că este important uh, că s-a lansat această garanție pentru tineri, însă vreau să fac un apel la statele membre ca ele să se angajeze să sporească bugetul prevăzut pentru 2014-2020 și domeniul de aplicare al acestei uh, inițiative care poate să dureze 30 de ani. Amendamentele, în amendamentele pe care le voi uh, primi, voi introduce și alte idei pe care nu le pot prezenta aici. Însă înainte de a încheia vreau să fac două, să vă prezint două date practice care pot fi interesante pentru cei care ne ascultă. Pe de o parte, vreau să acordăm atenție, să luăm măsuri concrete uh, apropo de ce face astăzi la Paris un grup de inițiativă, apropo de uh, ocuparea forței de muncă a tinerilor. Franța va prezenta o propunere concretă privind uh, șomajul în rândul tinerilor și vreau să vă spun, să, să vă spun de ce bani dispunem pentru a ne confrunta cu această problemă care este șomajul în rândul tinerilor în, pe hârtie, doar numai pe hârtie și teoretic în acest moment avem pe de-o parte 16 miliarde de euro pentru comisie pentru 2014-2020. 26 de miliarde tot pe hârtie din fonduri care n-au fost utilizate și vreau să menționez că poate că ar trebui să ținem cont de cele 10 miliarde pe care Banca Publică Germană, mă scuzați pentru pronunție, Banca Publică Germană, Credit Anstalfiger, ar putea, ar putea, spun, să le aibă rezervate pentru investi, investiții în sudul Europei. În total, deci, în acest moment, pe hârtie și numai pe hârtie avem 32 de miliarde de euro pentru a trata problemele cele mai grave din Europa. Dar până în acest moment nu există niciun plan concret, nu există planuri concrete, cum spuneam, nici ale statelor membre, nici ale Comisiei. Nimeni nu are nimic concret. Și nici Germania. Uh, salut bunăvoința Germaniei, dar nu avem nimic concret din partea Germaniei. Și pe de altă parte, ținând cont de faptul că Germania are un rol principal menționat și de doamna președintă în ceea ce privește inițiativa de colaborare cu alte state membre pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, trebuie să semnalăm uh, uh, un fapt. Dacă Germania ar continua să arate aceeași bunăvoință, această bunăvoință se lovește de obstacole de procedură foarte grave. Ei bine, posibilul plan german ar trebui să fie studiat de Comisia din Bundestag. Doamna cancelar Merkel, după cum știți, a convocat pe 3 iulie la Berlin o reuniune la care i-au invitat pe ministrii muncii și ministrii locuințelor din celor 27 de state membre și reprezentanții oficiilor muncii din statele membre, pentru ca la Berlin, pe 3 iulie, să se pună de acord asupra unui plan concret cu finanțare specifică. Totuși, dacă s-ar realiza acest lucru, ar mai exista o problemă. Bundestagul nu poate să-l aprobe în această fază finală a legislaturii, cum e logic, pentru că ultima sesiune a Parlamentului German, înainte de vacanță, este pe 24-28 iunie, adică înainte de reuniunea din 3 iulie de la Berlin. În septembrie sunt prevăzute două sesiuni ale Bundestagului, pe 2 și 3, dar cum este absolut logic, sunt dedicate chestiunilor pendinte, pentru că pe 22 sunt alegeri generale în Germania. Așa că mă tem că nu o să iasă nimic concret uh, până la toamnă, târziu la toamnă. Să sperăm că banca pe care am menționat-o anterior va avea o acțiune eficientă. Și vreau să vă spun o glumă, o anecdotă, cam crudă, dar nu e a mea. Îmi aduc aminte că în 2008 Bill Zeitung, ziarul a considerat că această bancă este cea mai proastă bancă din toată țara, cea mai proastă bancă din toată țara, care transferase 35 de miliarde de euro la Lehman Brothers pe 15 septembrie, cu câteva ore înainte de uh, falimentul băncii Lehman Brothers și să fie la originea acestei crize. Deci încă un cerc vicios, doamnă Pac ea a fost uh, forța care a cauzat, nu singura forță care a cauzat această criză prin care trecem. Sigur că nu este singura cauză, dar este una dintre cauzele șomajului în rândul tenilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președint, iar dumneavoastră vă vă mai spune o propoziție pe care în onoarea dumneavoastră am scos-o din Thomas Mann, familia Budenbrock, declinul unei familii. Mulțumesc foarte mult! Stimate domnule Del Valle, eu nu reprezint aici Republica Federală Germania. Și nu sunt uh, de acord că Germania este de vină pentru faptul că sistemul de învățământ din Spania nu este așa cum ar putea să fie. Și dacă vrem să ajutăm, atunci o facem și în interesul propriu, pentru că vrem ca această țară Spania să fie o țară în care tineri se găsească din nou un loc de muncă. Și sunt sigur că niciun fel de Bundestag nu va avea nimic împotrivă, indiferent care va fi componența acesteia după alegeri, uh, împotriva unei colaborări uh, pozitive uh, între Spania și Germania. Deci, indiferent care partid va fi la putere, partidul meu, creștin-democrații sau prietenii dumneavoastră, socialiștii și democrații, uh, eurodeputații din, germani din Bundestag uh, sunt oameni rezonabili și se bucură dacă nu trebuie să uh, facă infuzii de bani într-o bancă undeva, ci să sprijine inițiative care să fie în favoarea tinerilor. Nu pot să vă spun exact cum se vor desfășura lucrurile, dar o cunosc pe doamna von der Leyen, uh, doamna ministru și cred că uh, va putea să facă niște pași înainte de alegeri și um, persoana care îi va lua locul, uh, fie că de la creștini democrați sau de la socialiști uh, și democrați, sunt sigur că va continua pe acest drum. Și acum uh, vreau să-i dau cuvântul doamnei Sanchez-Schmidt, care a cerut să intervină. Merci beaucoup. Mulțumesc, doamna președinte și multe felicitări uh, domnului uh, Menendez del Valle pentru raportul său complet. Foarte pe scurt, s-a pus întrebarea legată de fondurile de care dispunem. Ca de obicei, reamintesc că înainte de programe de educație există și fondurile structurale, strategia pentru tineret și asta se aplică și colegului uh, Papa Nicolaul. Trebuie să fie axate pe nivelul teritorial, regional, național și să se profite de fondurile structurale, mai ales pentru integrarea tinerilor, pentru formarea lor, pentru reintegrarea pe piața muncii sau pentru obținerea unui prim loc de muncă. Foarte important, deci, iar aceste strategii locale și regionale trebuie să fie elaborate în parteneriat cu uh, autoritățile locale care au la dispoziție pârghii pentru a acționa. În multe țări ele au competențe în domeniul învățământului, dar și în, să se facă asta în cooperare cu întreprinderile, cu firmele, Așa cum văzut și mai devreme, trebuie să existe o pasarelă între strategiile pentru lupta împotriva șomajului tinerului cu o pasarelă, deci, către firme pentru că pe plan local există firme, există locuri de muncă libere care trebuie să fie ocupate, deci aceste strategii trebuie văzute în așa fel și sunt foarte importante. Mulțumesc! Domnul Tacula. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, consider că acest aviz este foarte bun și e important să accentuăm uh, punctele care sunt importante pentru noi, mai ales punctul 1 este foarte important, punctul 1 din aviz. Am însă, în același timp, senzația că ar trebui să avem uh, o viziune mai amplă aici în Parlamentul European. Și mi se pare că structurile sunt uh, prea rigide. Să vă dau un exemplu. Și eu am uh, colaborat uh, cu industriile creative, cu două companii, una care avea 30 de angajați, una 70 uh, și care creșteau foarte bine și care uh, își doresc să-și desfășoare activitatea în uh, Barcelona. Însă, problema este că Statele Unite le-au uh, oferit 50 de milioane de euro dacă își mută sediul acolo, China chiar mai mult ca să se mute în China, ceea ce ar însemna pierderea locurilor de muncă și uh, tocmai că am vorbit despre alternativele, uh, de, uh, alternativele pe care le avem în Uniunea Europeană și Comisia Uh, se implică și ar fi foarte bine dacă ar reuși să găsească niște persoane care să se ocupe anume de uh, companii. Bun, dar fondurile ar fi undeva la 3-4 milioane, deci mult mai scăzute și asta e problema. Problema e că dacă nu le oferim uh, susținere, firmele noastre vor pleca la americani sau la chinezi. Uh, e nevoie de o finanțare durabilă uh, pentru întreprinderi. Uh, întreprinderile care sunt uh, în creștere, pentru că văd că finanțăm băncile, dar nu finanțăm întreprinderile care pot să ne aducă uh, creștere economică. Și există această temere că se, pierd, se pot pierde locuri de muncă în uh, Europa. În momentul în care ai șomeri, uh, nu poți decât să le mai oferi uh, sprijin. De aceea ar fi foarte bine să încercăm să susținem crearea de, menținerea și crearea de noi locuri de muncă. Și mă îngrijorează această viziune de ansamblu, uh, pentru că mi se pare că munca, bătălia noastră împotriva șomajului va uh, fi una în care vom pierde dacă nu vom ști să susținem întreprinderile din Europa. În rest, așa cum am spus, uh, ceea ce prezintă Emilio uh, în avizul său în domeniul uh, educației sunt aspecte importante, dar să nu uităm viziunea de ansamblu. Și cred că avem nevoie de noi, de noi soluții pe care să le urmăm Comisia, Parlamentul, Consiliul împreună. Deci trebuie să găsim noi concepte, o nouă cultură. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tavares! Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulți colegi au spus deja majoritatea aspectelor importante. M-aș concentra pe partea de finanțare. Vreau să atrag atenția asupra acestui aspect. Bineînțeles că nu lipsesc uh, dovezile de bună voință și de dorință de cooperare între statele membre. Dincolo de aceste declarații de intenție, trebuie să vedem ce instrumente avem. Să ne uităm la BEI. De la începutul crizei, BEI investește mai puțin în aceste țări, țări afectate de criză, decât cât investea înainte. Trebuie să vedem uh, de ce cauză? E bine, Banca Europeană pentru Investiții a furnizat niște explicații, în sensul că ea dorește să mențină nota AAA, atunci uh, nu poate să investească în țările mai prost plasate și atunci aș dorește crearea unei agenții care să certifice aceste proiecte astfel încât acest triplu A al BI să fie menținut. Așadar, în aceste condiții, BI ar putea să investească în uh, proiecte cu valoare adăugată reală, proiecte pentru tineri, mulțumită cum ar veni avizului pozitiv pe care le poate da agenția despre care am vorbit țările de criză numite PIGS. Da, nu e un nume foarte frumos. Sperăm că astfel de lucruri vor vedea lumina zilei, mă refer la aceste inițiative. Repet ce am spus mai devreme, este un aviz pozitiv, bun și îl sprijini. Mulțumesc! Scuria. Mulțumesc, domnul Scuria. Grazie, <clears throat> președinte. Eu mm, apreț apprezzo molto la relazione che eh, ci ha fatto il nostro relatore. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun. Așa cum spuneam mai devreme, punctul de plecare în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor trebuie să fie un sistem de învățământ mai bun. Eu vin dintr-o țară unde șomajul a ajuns uh, la un nivel record, șomajul în rândul tinerilor, și sistemul de învățământ nu este foarte bun. Pregătirea tinerilor pentru piața muncii, din păcate, se face la un nivel foarte scăzut. Deci cred că trebuie să ne asigurăm că există niște sinergii mai bune între formare, um, învățământul universitar și lumea uh, practică de pe piața muncii, pentru că dacă nu vom crea tot felul de uh, profesioniști ai comunicării sau care Uh, comunică în limbajul uh, semnelor, să vă dau niște exemple de profesii în Italia, unde oamenii nu-și găsesc locuri de muncă. <coughs> Trebuie să avem acest sistem dual care să le permită oamenilor să își continue studiile și să poată acumula și cunoștințe practice în același timp. cineva care este calificat în drept în Italia, de exemplu, și dorește să devină avocat uh, și care înainte să-și termine, să-și ia diploma, nu a fost niciodată într-o curte de uh, judecată. Uh, eu cred că situația e foarte diferită față de um, alte țări, cum ar fi Statele Unite, mă gândesc. Și trebuie să adăugăm de asemenea și aspectul stimulentelor pentru tineri. Există în anumite țări uh, facilități uh, fiscale, în timp ce în alte țări sunt uh, taxe împovărătoare care nu le permit tinerilor să își lanseze o afacere, să înceapă um, pe piața muncii cu propria lor afacere pentru că sistemul uh, de impozite și taxe este împotriva lor și mai ales în aceste vremuri de austeritate și criză Există tot felul de impozite și taxe care, practic, duc la situația în care tinerii nici măcar nu pot să viseze să își uh, înceapă propria afacere. Deci, aceste aspecte cheie sunt menționate în proiectul de aviz și cred că ar trebui să ne ghideze în munca în acest dosar. Mulțumesc! Domnul Cavada. Mulțumesc. Patru observații pe scurt și un comentariu către domnul Delvaie. Sunt plăcut impresionat de logica dumneavoastră. Îmi permit să o spun, sunt colegul dumneavoastră, dar vă spun așa pe șleau că cred că aveți o experiență lungă, îndelungată și asta se reflectă în raportul dumneavoastră. Prima observație, șomajul în rândul tinerilor. Așa cum s-a spus, mai ales de către domnul Scuria, trebuie să ne concentrăm cu precădere asupra învățământului, asupra educației, pentru că anumite țări suferă încă din cauza unor sisteme educative vetuste care nu favorizează ocuparea tinerilor. Apoi, ocuparea tinerilor nu poate fi izolată de restul contextului economic. Munca tinerilor este cu atât mai satisfăcătoare cu cât există o creștere economică, cu cât uh, există comenzi și iată de ce trebuie să reformăm cadrul uh, în care se sfârșoară activitatea profesională și să stimulăm și competitivitatea, competitivitatea și calitatea produselor pe care noi le punem la punct și pe care ne dorim să le exportăm pe piețele internaționale. A treia observație. Toată lumea este de acord că buget, politica bugetară serioasă este importantă, însă trebuie să terminăm cu această austeritate uh, ne e nevoie de o guvernanță europeană serioasă care nu, să, să nu-și neutralizeze propriile inițiative. Și iată, a patra observație, vedem ce probleme avem pentru că nu avem o guvernanță economică, politică, fiscală și monetară și inerția sistemului ne face să suferim pe toți și este păcat pentru că criza este una fără precedent, nu s-a mai văzut așa ceva din anii 30 în Europa mai mult de 50% din tinerii europeni să nu aibă de lucru, uh, suntem practic uh, într-o situație fără precedent. Noi nu suntem aici decât un for de reflexie și trebuie să depășim această situație în sensul că instituția noastră nu trebuie să fie numai una de reflexie pură politică, ci și una care să promoveze un, o guvernanță economică, politică reale. Și sunt în asentimentul domnului Tavares, care vorbește despre BEI, e pur și simplu halucinant, banca frânează investițiile pentru că este frică să nu uh, îi scade nota la rating pe piața împrumuturilor. Este absolut uh, halucinant că se poate duce astăzi în Europa o astfel de politică. Vă mulțumesc. Panayota. Je vous remercie, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând îl felicit pe domnul Delvaie pentru munca sa, pentru recomandările făcute. Sunt de acord că trebuie să se pună accentul pe formarea profesională pentru a răspunde mai bine cererii prezente pe piața muncii. Și asta este legat, zic eu, și de nevoia de reforme în sistemul de învățământ din statele noastre membre. Aș atrage atenția asupra trei elemente care ar putea să figureze în uh, acest raport. În primul rând, să recunoaștem uh, provocările fără precedente legate de evoluția rapidă internațională, iar uh, lumea activă trebuie să se adapteze și să propună tinerilor competențe adecvate care să le permite să fie mai competitivi și să aibă mai multe perspective de viitor pe piața muncii. Apoi, e important să promovăm acel triunghiu al cunoașterii, educație, știință, lumea afacerilor, la nivelul regiunilor noastre, de asemenea, deoarece în europeană apar tot timpul noi și noi șomeri în rândul tinerilor și de aceea este nevoie să-i orientăm și să-i calificăm în noile tehnologii, inclusiv în cercetare, dar și în informatică. Noile programe trebuie deci să pună accentul pe știință, pe tehnologie, pe inginerie, pe matematici, pentru a anticipa evoluțiile viitoare de pe piața muncii. În al treilea rând, Trebuie ca Uniunea Europeană să ia măsuri pentru dezvoltarea spiritului întreprinzător la tineri prin intermediul programelor de educație, pentru modificarea mentalităților și a percepției care există în ceea ce privește acea frică de eșec pe care au tinerii întreprinzători europeni astăzi, și dacă ei nu reușesc cu o prima afacere, să nu le e frică să continue pe piața uh, muncii. În sfârșit, avem nevoie de soluții durabile. Tinerii nu trebuie să fie simpli spectatori uh, ai uh, soluțiilor pe care noi le propunem și trebuie să participe activ la acest proces de reformă la această reformă, deci, a învățământului și a tot ce înseamnă prezența tinerilor în sectoarele noastre economice. Vă mulțumesc. Santiago. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumim și lui Emilio Del Vaile pentru raportul pentru avizul prezentat, care are o viziune foarte concretă asupra acestor chestiuni. Se vorbește despre învățământ firește și vreau să spun că uh, Mă entuziasmează ideea modificării reformei învățământului în Spania. Cred că această comisie, și am spus acest lucru de mai multe ori, trebuie să se concentreze pe valoarea formării profesionale, a formării profesionale duale, care este fundamentală. Au spus deja mai mulți colegi o chestiune pe care vreau să o subliniez. Și vreau să-i fac și o propunere lui Emilio Trebuie să menționăm mai explicit uh, susținerea acordată tinerilor întreprinzători. Este foarte important. În Spania, tinerii vor să devină funcționari, să lucreze la o bancă, la o mare companie de asigurări, dar sunt prea puțini care își asumă riscul de a-și pune la punct propria întreprindere. E o chestiune de mentalitate, cum spunea și colega noastră mai devreme deci, din punct de vedere educațional, uh, nu există aici. Trebuie să ne gândim că întreprinzătorul, angajatorul, este cel care creează locuri de muncă, nu este diavolul care îi exploatează pe angajați. Și trebuie să existe și mai puțină birocrație. Crearea unei întreprinderi să nu fie o chestiune atât de complicată, așa cum este în multe țări, cum ar fi în țara mea. Lucrurile trebuie să fie mult mai ușor să pui la punct, să creezi o nouă întreprindere. Și mai e o chestiune care a fost menționată întreagă de Emilio, și anume legislația muncii care trebuie să fie adecvată. Cred că în mare parte eșecul uh, acesta, faptul că tinerii nu au locuri de muncă în Spania, vine din legislație. În timpul uh, dictaturii franchiste nu exista dreptul de a face grevă, nu exista uh, dreptul uh, de a se ridica împotriva angajatorilor. Tot în epoca franchistă lucrătorul era super protejat nu puteai să dea afară pe nimeni, ceea ce ducea la ruinarea bă, întreprinderilor. Lucrul acesta s-a menținut și în timpul uh, democrației. Uh, s-au creat uh, niște contracte de muncă de șase luni pentru tineri, iar în momentul cri- crizei voiau să-i dea afară pe cei care, pe care puteau să-i dea afară, adică tinerii care aveau contracte de șase luni. Și dacă ne uităm la analizăm uh, șomajul în uh, Spania, dramatice sunt cifrele care se referă la șomajul tinerilor. Ei sunt cei care aveau contracte de muncă pe șase luni. Contractele pe termen lung nu au fost afectate. Trebuie să modificăm legislația muncii astfel încât tot să fie în aceeași situație și în momentul în care să se, îmbunăt- se va îmbunătăți economia, toată lumea să beneficieze de acest lucru trebuie să găsim, eu știu, un sistem poate seamănă cu care, un sistem care să semene cu sistemul danez, există o anumită flexibilitate în domeniul ocupării forței de muncă pentru a crea locuri de muncă, mai ales pentru tineri. Mulțumesc. So, jetzt habe ich den Herrn... Mulțumesc. Văd aici că a trebuit să fie prezent domnul Tamaș Varnei din partea comisiei. Nu știu dacă e corectă informația, nu e nimeni aici. A, e o doamnă. Nu vă cunosc numele. Mulțumesc. Mă numesc Fiorella Perotto și sunt de la Direcția Generală Educație și Cultură. Și împărtășim uh, și noi conținutul proiectului de aviz al raportorului. Salutăm sugestiile din partea comisiei dumneavoastră, care tocmai subliniază domeniile cheie unde e nevoie de acțiune și mai ales împărtășim convingerea că educația și formarea joacă un rol cheie în reducerea și în prevenirea șomajului în rândul tinerilor. Educația și formarea sunt cea mai bună asigurare, de fapt, împotriva șomajului pentru tineri. Salutăm faptul că se subliniază nevoia de a reduce abandonul școlar uh, și prevenirea abandonului școlar ca un pas esențial pentru a susține lupta împotriva șomajului, mai ales în zonele unde există grupuri vulnerabile de uh, tineri în școli unde acest fenomen este îngrijorător. Apreciem faptul că raportorul subliniază mobilitatea în învățare pentru a crește uh, angajabilitatea tinerilor și, uh, de asemenea, achiziționarea de competențe transversale, inclusiv cele de limbă, dar nu numai. Ceea ce merge exact pe linia Comisiei, care dorește să folosească noile programe de educație și formare pentru a crește mobilitatea în învățământ a tinerilor. Și de asemenea suntem de acord și împărtășim și îngrijorarea în ceea ce privește pericolele presupuse de uh, reducerile bugetare în domeniul educației. Comisia a solicitat statelor membre să realizeze o consolidare fiscală diferențiată, prioritizând cheltuielile în zonele care au un potențial de a crește uh, ocuparea în rândul tinerilor, cum ar fi educația și formarea. Și de asemenea, în comunicarea regândirea educației, Comisia propune lansarea de dezbateri la nivel european, dar și la nivel național, în statele membre, pe marginea finanțării sistemelor de educație și formare și posibilitățile de a îmbunătăți eficiența acestora, mai ales în aceste vremuri de resurse limitate, pentru a menține în același timp calitatea și a îmbunătăți calitatea procesului de învățământ. De asemenea, suntem de acord că trebuie să se consolideze Uh, consolidar, să se consolideze achiziționarea de competențe la locul de muncă pentru a reduce decalajul între piața muncii și mediul universitar, mediul educațional, pentru a facilita tranziția de la uh, școală la locul de muncă suntem de acord că există nevoie de a îmbunătăți calitatea învățământului superior, nu doar a învățământului vocațional, pentru a asigura excelența și o mai bună angajabilitate a tinerilor. Calitatea este un element esențial în agenda pentru modernizarea învățământului superior, pe care Comisia împreună cu statele membre o pun în aplicare în momentul de față. Susținem de asemenea apelul dumneavoastră de a îmbunătăți punerea în aplicare a instrumentelor europene pentru transparența și recunoașterea calificărilor uh, profesionale, pentru că ele pot facilita mobilitatea uh, în învățământ și pe piața muncii și ajută o mai bună potrivire a studiilor la uh, nevoile de pe piața muncii. <coughs> și de asemenea, valorifică rezultatele uh, proceselor de învățământ formale și neformale și ale stagiilor de formare la locul de muncă. Toate aceste lucruri au fost uh, subliniate și în discuția um, precedentă. Susținem apelul dumneavoastră ca statele membre să pună în aplicare în mod activ uh, um, schema pentru uh, garanția pentru tineret și să o financeze în mod adecvat și să se pună accentul mai ales pe regiunile și grupurile care au nevoie cea mai mare uh, nevoia cea mai mare de ajutor, cum a reieșit clar în discuția din această dimineață. Și am să-mi închei acum intervenția, reamintindu-vă că mâine, pe 29 de mai, Comisia va adopta pachetul de recomandări specifice fiecarei țări și, fără îndoială, multe dintre recomandări vor uh, prelua tocmai Uh, sugestiile și uh, lucrurile menționate de comisia dumneavoastră. Um, colegul meu de la DG deci Ocupare este aici sau colega mea, nu știu dacă dorește să adauge ceva sau nu. Președinta, nu, nu cred că mai este mult de spus, sau? Deci nu vă facem o nedreptate dacă nu vă mai dăm cuvântul acum, atunci vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Devaie pentru a încheia discuția. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a începe să vorbesc, cred că a fost o neînțelegere între dumneavoastră și eu. Vreau să clarific lucrurile. Am spus la început că sunt de acord cu teoria dumneavoastră și m-am referit și la circul, cercul vicios. Eu am menționat obstacolele parlamentare care ar putea să apară în legătură cu aprobarea Bundestagului, dar nu mă opuneam inițiativei doamnei cancelar Merkel, ci pur și simplu spuneam că este o cerință democratică evidentă ca să se supună aprobării Parlamentului German și am spus că s-ar putea să se întârzie foarte mult această inițiativă, ținând cont că reuniunea convocată de doamna cancelar, cancelar este ulterioară posibilității de rezolvare în Parlamentul German. Însă există aici un acord exprimat de toți participanții la această comisie și uh, putem să adoptăm măsuri prin consens care să fie în beneficiul combaterii șomajului în rândul tinerilor. Evident, bănuiesc că o să uh, mă, întrerupeți la un moment dat și voi încerca să vorbesc foarte pe scurt. Mulțumesc! Comentariile făcute de colegi, uh, dintre care unii nu mai sunt aici, doamna Sanchez-Smith, uh, cu care sunt de acord uh, cu cele spuse fără niciun fel de îndoială. Domnul Tacula nu mai e, dar sunt de acord și cu cele spuse domnul Tacula. Vorbim de consensul necesar. Domnul Tavares, tema finanțării este fundamentală și nu uh, am spus exact uh, sau n-am accentuat uh, care este importanța băncii europene pentru investiții. Totul se poate face prin intermediul amendamentelor propuse de dumneavoastră sau al amendamentelor de compromis și a susține, ca să spun așa, subdiviziunea pe care o, o propuneați dumneavoastră. Uh, Uh, ați menționat acolo și pe Ulise, ceea ce mi se pare extraordinar. Domnul Scuria, este foarte importantă ideea îmbunătățirii sistemului de învățământ. Sistemul dual este în, la îndemâna noastră a tuturor. Și apoi stimulentele pentru tineri, stimulentele prin fiscalitate, uh, Eh, chestiune la care s-au referit și alți vorbitori. Foarte multe țări eh, spun că, de fapt, fiscalitatea nu este în favoarea întreprin, spiritului întreprinzător în rândul tinerilor. Domnul Cavada, i-am spus înainte să plece ce părere am, i-am mulțumit pentru amabilitate și sunt de acord că nu putem să ne gândim că tinerii sunt izolați de restul populației. Evident, tinerii șomeri uh, sunt legați într-un fel sau altul de ceilalți lucrători. Și, de asemenea, domnul Cavada se referea la lipsa de guvernanță financiară în Uniunea Europeană și ceea ce e foarte adevărat de guvernanța economică. Suntem într-o situație în care guvernanța economică și financiară lasă de dorit, ceea ce e foarte prost. Domnul Cavada uh, este de acord uh, cu opinia exprimată de domnul Tavares că realmente Bay uh, încearcă cumva să ascundă lucrurile cu temându-se să nu-și piardă notarea foarte bună de către agențiile de notare. Și în concluzie aș vrea să spun, să-i spun doamnei Panaiota că este foarte important să nu închidem ochii. Sunt provocări noi cu care și trebuie să le vedem. Am profesori în familie și profesorii trebuie să se adapteze la evoluția rapidă menționată de doamna Panaiota. Iar noile metode de predare trebuie să fie incluse în noi în metodele de predare și sigur trebuie să se manifeste spiritul întreprinzător în rândul tinerilor și să combatem teama de a deveni întreprinzători a tinerilor. Dar dacă ne gândim și la reformele fiscale necesare, atunci o parte din această teamă de a deveni întreprinzător va dispărea. Și colegului meu, Santiago, vreau să-i spun că reforma pieții muncii este foarte importantă moștenirea franchistă nu este singura moștenire proastă de pe vremea franchismului, dar trebuie să ne confruntăm cu ea. ca să se poată adopta o legislație a muncii uh, așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Delvaile. Există un subiect care n-a fost uh, menționat și eu voi face un amendament în acest sens. Nu scrieți nimic despre învățarea limbilor. Să ne gândim, de exemplu, în Germania, câți tineri ar putea să vină și să lucreze dacă ar uh, putea să folosească limba. Deci trebuie să ne asigurăm că tinerii învață limbi, nu neapărat germană. Uh, dar dacă există o țară mare, cum e Germania, care poate să ofere multe locuri de muncă, care este într-o situație demografică destul de proastă, tinerii ar fi foarte bine uh, să învețe germană pentru că și-ar crește șansele să găsească un loc de muncă. Deci pentru a intra pe piața muncii e foarte bine să ai cunoștință de limbă și de aceea am să formulez un amendament despre asta. Deci, până joi, la ora prânz, trebuie depuse amendamentele. Vă rog. Și acum încheiem reuniunea noastră, pentru că urmează reuniunea coordonatorilor. Începem la 15.30 cu voturile. Bine? La 15.30 cu voturile. Și vă rog să părăsiți rapid cu toții sala, astfel încât să putem trece la reuniunea coordonatorilor. Perfect